Okay, folks, can you take your seats? I think we've... Um... Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. Cred că am avut suficient timp să ne instalăm. Știu că pe măsură ce vom uh, continua ședința, vor veni mai mulți membri, însă orice minut irosit acum e un minut de dezbatere irosit și știu că vom avea multe de spus. Așadar, vă urez bun venit la a doua întâlnire Econ dintr-o săptămână de grup, totul e foarte amestecat. Aș vrea în primul rând să adoptăm ordinea de zi, văd că nimeni nu are obiecții, e foarte bine, nu sunt comunicări ale președintelui, deci putem să trecem direct la audierea publică privind consolidarea guvernanței economice în Uniunea Europeană. Nu trebuie să mai amintesc nimănui că acest subiect este unul extrem de important. Și nu cred că e cazul să spun mai mult de atât, deci putem să câștigăm iarăși timp pentru discuții. Vreau doar să-i urez bun venit lui Mario Monti, care ne va ține un uh, discurs uh, cheie referitor la această temă și uh, relevanța sa Așadar, îi vom da imediat cuvântul lui Mario. Aveți cuvântul. Thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru că m-ați invitat aici. Sunt onorat și deosebit de încântat să mă aflu la Comisia Econ din două motive. În primul rând, pentru mine, aceasta a fost comisia parlamentară cheie, de referință, în mandatul meu de comisar, timp de 10 ani cât am fost comisar, inclusiv uh, am fost aici inclusiv la două audieri, la 95 și 99. Multe, mulți dintre dumneavoastră sunteți uh, chipuri foarte cunoscute și de referință pentru mine. În al doilea rând, comisia dumneavoastră joacă un rol crucial în acest parlament – și îl joacă pe deplin. Am urmărit cu atenție realizările dumneavoastră în legătură cu pachetul de supraveghere financiară și vă urez dumneavoastră și urez Uniunii Europene ca dumneavoastră să ajungeți la un rezultat bun în legătură cu pachetul pe care îl discutăm astăzi. Voi face câteva observații succinte în legătură cu următoarele subiecte. Cum privesc eu, în mod global, pachetul de guvernanță? Care ar putea fi, în acest context, rolul euroobligațiunilor? Și, în cele din urmă, în acest context global, care poate fi rolul specific al Parlamentului European? În primul rând, pachetul de guvernanță privit global. V-vă veți primi imediat trei articole scurte ale mele care cred că vă vor fi utile, mai ales, dacă, mai ales pentru cei care sunt deosebit de interesați de acest subiect. Pachetul de guvernanță, după părerea mea, este un progres de substanță pentru Uniunea Europeană. Și, pe scurt, eu cred că există riscul ca, în mod paradoxal, acest pachet de guvernanță să fie uh, pătat, să fie afectat în mod negativ de o viziune pe termen scurt cum anume, mă veți întreba, nu este oare o contradicție în această afirmație? Eu cred însă că există acest risc. Există riscul ca în clipa în care decidenții politici încearcă să eradicheze pe termen uh, bolile pe termen scurt ale piețelor, s-ar putea să ajungă la niște distorsiuni pe termen scurt ale uh, uh, planificării unui pachet european ca acesta. Și de ce spun acest lucru? Pentru că uh, cei dintre noi care sunt mai în vârstă și sunt pe aici de mai mult timp au mai asistat la un ciclu similar. Să luăm perioada 1996-1997, când a fost creat pactul de stabilitate. Și cum se numea jocul atunci? Draicomanul 3,0. Este o cifră pe care am auzit-o foarte mult, mai ales din partea Germaniei. S-a promovat pactul de stabilitate. Ministrul de Finințe Weigel l-a susținut foarte mult și alții i-au ținut isonul și cred că a fost foarte potrivit pentru epoca aceea să se facă așa ceva, adică să se transmită un mesaj simplist. Dracomanul 3,0 din uh, procentul de, din raportul deficit PIB să fie adoptat și uh, să apoi uh, totul să fie lăsat deoparte. A fost uh, opinia publică germană, dar și olandeză, că eu, moneda euro va fi foarte puternică chiar și în situația puțin probabilă în care niște țări uh, foarte nedisciplinate din Europa de Sud vor intra în Europa de Sud și de Est, ceea ce s-a întâmplat, s-a și întâmplat foarte curând. Și deci riscul a crescut foarte mult. Dar după această insistență asupra Draicomanul, s-a uh, discutat foarte mult și s-a descoperit că Uh, chiar părinții pactului de stabilitate, adică Germania și Franța, în 2003 nu numai că nu au respectat regulile, ceea ce e destul de rău, dar mai mult au împiedicat mecanismele normale de implementare să uh, intre în funcțiune în cazul lor, deși le lăsaseră să funcționeze în anii precedenți pentru state ca Irlanda sau Portugalia constat, iarăși un lucru ușor de înțeles în multe țări, mai ales Germania, constat un fel de foame sau sete pentru aceste uh, avataruri ale disciplinei după o criză sau alte evenimente. Și poate că există acum un risc ca decidenții politici să adopte din nou o abordare pe termen scurt, subiectivă, prin uh, implementarea de condiții care creează o arhitectură aproape ilizibilă, ca să vă, pun, să, să vă spun sincer, de disciplină. Sunt, sunt măsuri atât de nerealiste încât că peste câțiva ani va apărea ciclul 2, disciplină puternică care nu poate fi aplicată concret. Cred că sunt puține puncte care merită o atenție deosebită, mai ales din partea Parlamentului. Am fost foarte impresionat de calitatea rapoartelor pregătite de această comisie și eu aș spune așa. În legătură cu propunerile în discuție, avem nevoie de mai puțină implicare politică, mai multă disciplină pe termen lung euroobligațiuni care să consolideze uh, disciplina pieței și o atenție specifică fapt, la, pentru faptul că disciplina necesită creștere. Am spus mai puțină implicare politică. Rolul comisiei ar trebui să fie sporit, așa cum pare să creadă și comisia dumneavoastră. Însă, cred că ar trebui să fie crescut mai mult decât se prevede în cadru și unele din amendamentele propuse la rapoartele dumneavoastră merg în direcția cea bună, după părerea mea. Haideți să fim sinceri. Unde se întâmplă să fie uh, încălcate sau îndoite puțin regulile de influență națională? În niciun caz la comisie. Haideți să fim sinceri, ci la Consiliu. Uh, iar în propuneri există, se constată acest efort, de exemplu, în uh, raportul final al grupului de lucru al lui Van Rompuy, acel task force, să se uh, uh, respecte comisarii competenți și să nu se acorde încredere colegiului comisarilor. Pot să vă spun că eu am fost acolo 10 ani, am urmărit toate acestea îndeaproape și colegiul nu colegiul ține cont de uh, opiniile comisarului pe economie. Așa s-a întâmplat în 2003, în Franța și în Germania. În cazul Franței și Germaniei, colegiul a urmat în, în tocmai propunerile comisarului de resort. Uh, nu s-a aplicat atunci acest uh, mecanism și, după o discuție foarte încinsă, Colegiul Comisarilor a hotărât să, uh, să ducă această cauză la Curtea Europeană de Justiție, ceea ce nu prea se întâmplă. Mai multă disciplină pe termen lung, am mai spus, acest lucru se leagă de aspectul de creștere. Și pentru a fi cu adevărat credibilă, disciplina trebuie să fie plasată într-un context în care creșterea să fie uh, ocrotită și stimulată de măsuri adecvate. Și văd aici că lipsesc două aspecte. Unul este integrarea, cel de-al doilea investițiile. Eu spun că aceștia sunt cei doi I pentru creștere. Integrarea, în primul rând. În faza actuală a economiei europene, nu putem spera ca creșterea să provină dintr-o susținere artificială a deficitului bugetar. Eu sunt de acord cu uh, ideea, cu spiritul acestei discipline. Deci de unde poate veni creșterea? Eu cred că cel mai mare rezervor neexploatat de creștere în economia europeană este o integrare mai profundă a economiei, deci o piață unică mai profundă și mai funcțională. Dar în acest pachet de guvernanță nu există nimic de acest tip. E normal sau nu că lipsește acest domeniu? Eu cred că nu este normal, pentru că atunci când ne uităm la raportul Task Force-ului, care spune că prin aceste propuneri în sfârșit ne ocupăm de pilonul economic al Uniunii Europene, constatăm că de fapt nu este așa, pentru că pilonul economic al EMU, al Uniunii Monetare Europene, este Uniunea tocmai uh, integrarea de plină prin piața unică. Și în acest proces nu se menționează deloc această idee. Poate doar uh, se face aluzie la EU 2020 sau la Single Market Act, dar uh, subiectul la care lucrați dumneavoastră acum, care va fi, din punct de vedere politic, actul legislativ european sexy pentru o vreme, nu conține tocmai un lucru care e mult mai puțin sexy, dar mult, mult mai important decât această arhitectură sofisticată de disciplină financiară, și anume integrare economică reală în Europa. E păcat și eu sper că dumneavoastră veți găsi un mod pentru a readuce acest aspect crucial al creșterii în uh, acest, în acest proces. Și celălalt aspect al economiei europene este guvernanța politicilor uh, nemonetare pentru uh, Uniunea Monetară, ceea ce se face foarte bine în acest pachet de guvernanță. Însă, eu cred că pachetul este din inerție prea mult legat de, formulat, formularea inițială din pactul de creștere și stabilitate. Sunt foarte multe adăugiri și amendamente și uh, uh, puneri la punct, însă lipsește ideea fundamentală și anume să se evalueze cum anume evoluțiile politice din Europa uh, sunt favorabile pentru generațiile viitoare, ceea ce este esențial pentru Uniunea Europeană, sau le dăunează din potrivă. Distinția nu este Uh, cea, distinția cea mai importantă nu este cea mai importantă dintre sectorul public și privat. Distinția cea mai mare trebuie să facă între cheltuielile pentru ziua de azi și cheltuielile pentru viitor, adică investiții. Acestea trebuie să fie concepute foarte serios și măsurate foarte serios. Însă cred că un, cu un efort statistic se poate realiza și acest lucru. Altfel, iarăși vor apărea distorsiuni, cum s-a întâmplat în cazul Irlandei și al Spaniei. Dacă spunem că orice cheltuială făcută de un guvern este suspectată de a fi negativă și trebuie să fie limitată, iar orice cheltuială a sectorului privat nu este suspectată de a fi negativă și nu trebuie limitată, chiar dacă este făcută pentru consum, Chiar dacă se finanțează creditele, uh, de, creditele pentru consumatori, iarăși vor apărea probleme ca cele prin care am trecut. Cred că ar fi fost mult mai bine să se uh, facă acest lucru încă din 1996. Eu m-am numărat printre puținii care au susținut această idee. În cele din urmă vreau să menționez subiectul euroobligațiunilor. Cred că este un subiect uh, deosebit de interesant, pentru că este un subiect care se schimbă din punctul de vedere al motivelor care îl fac atrăgător. Nu vreau să zic eu ceea ce probabil că doriți dumneavoastră să spuneți, doamnă președinte, și anume că, până la urmă, Uh, s-ar putea să asistăm la nașterea obligațiunilor Uh, Am să vă las pe dumneavoastră, doamnă președinte, să ne spuneți mai multe, pentru că știu că vă este drag acest subiect. Și faptul că aceste obligațiuni au în spate o minte britanică strălucită, s-ar putea să le crească sau să le scadă șansele, dar eu sunt uh, un uh, cetățean de pe continent și am și eu ideile mele. Euroobligațiunile sunt un subiect discutat de multă vreme. Recent uh, a apărut și în documentele politice. Eu am vorbit despre euroobligațiuni în raportul meu uh, pentru președintele Barroso privind piața internă în luna mai și am vorbit despre creșterea volumului transparenței care ar putea duce la crearea unei piețe europene a obligațiunilor care nu există în realitate. Și am spus încă de pe atunci că nu trebuie să ne temem că acestea vor deveni un uh, vehicul de indisciplină financiară din partea anumitor țări. Pe atunci a fost uh, redactat un document mult mai uh, științific de către domnul Bruegel în legătură cu Blue Bonds și acolo s-au făcut analize economice de, uh, cu contribuții ale unor economiști distinși prezenți în sală. Cine este interesat poate vedea și un articol în Corriere de la Sera din data de 2 decembrie pe care l-am transmis care a apărut cu câteva, înainte, câteva zile înainte articolului binecunoscut al lui Jean-Claude Juncker din Financial Times. Cred că se știe bine până acum care ar fi avantajele euroobligațiunilor și în acest context nu mă refer la instrumente financiare care au obiectivul de a acoperi cheltuieli Uh, ulterioare. Fie că e vorba de cheltuieli foarte utile pe plan economic, cum ar fi uh, investiții serioase. Nu. E vorba doar de un instrument de management al datoriei publice. Aceste lucruri sunt destul de bine cunoscute, dar cred că ar trebui ca și în alte uh, ocazii să ne gândim bine de ce există aceste uh, dezavantaje bănuite pentru uh, statele uh, virtuoase și de ce acestea ar putea să nu existe. E interesant să analizăm de ce chiar și pentru Germania ar fi euroobligațiunile un lucru interesant, așa cum sunt ele interesante pentru intrarea Uniunii Europeană, pentru că există obiecții greu de disipat, dar pot fi și acestea disipate. Vreau doar să spun că analiza economică dovedește că nu e adevărat că Germania ar trebui să renunțe ă, în termeni absolut sau relativi la avantajele sale de uh, finanțare mai scăzută pe piețele financiare de astăzi. Și în plus, uh, acest proiect aduce niște avantaje pe care eu, dacă aș fi german, le-aș aprecia foarte mult. De exemplu, cancelarea germană a subliniat într-un, într-o declarație publică tulburătoare că piața privată ar trebui și ea să fie uh, invitată să participe la sacrificii pentru că uh, consecințele la bursă vor fi tragice, după cum se poate înțelege. Și au fost, ei ar fi nevoiți să le dea garanții că după 2013 situația va reveni uh, la normal. Deci, dacă s-ar folosi acest mecanism, s-ar putea implica piața în mod voluntar la aceste sacrificii. Pentru că dacă ești deținător de obligațiuni din Irlanda sau Portugalia, poate că vrei să scapi de ele. Și această agenție europeană pentru datoria publică le-ar putea cumpăra, însă cu preț redus. Și le-ar putea ține, păstra până la maturitate și după aceea ar putea recupera suma întreagă. Este o implicație, o explicație eh, simplificată a ceea ce s-ar putea întâmpla într-un mod normal, uh, neexploziv, de participare a pieței. Îmi dau seama, doamnă președinte, că e cazul să închei. Și vreau să mai vorbesc pe scurt despre disciplină. O mare problemă este că piețele, după emoțiile pe care le-au avut la nașterea monedei euro, au adormit. Timp de 10 ani au dormit pentru că nu și-au exercitat efectele de disciplinare virtuoasă care sunt necesare, dar acest lucru nu s-ar fi întâmplat dacă am fi avut euro-obligațiuni. Pentru că prin acestea piețele ar exercita presiuni, pentru că s-ar face o diferență între uh, nivelurile superioare și inferioare și s-ar uh, clasifica obligațiunile după nivelul de deficit al respectivelor țări. Dacă aș fi german sau dacă, ar fi, dacă aș fi european, ceea ce și sunt și suntem cu toții, m-ar preocupa foarte mult simplul fapt că uh, începe să se scrie despre uh, BCE, de exemplu, și se întreabă dacă BCE devine o bancă rea există să vedem ce s-ar întâmpla dacă ar fi absorbite aceste euroobligațiuni, atunci, printr-un comportament providențial, dacă s-ar devaloriza obligațiunile, BCE-ul le-ar răscumpăra. Dar aceasta este doar o problemă uh, și președinta Bundesbank s-a exprimat foarte uh, sus și tare pe această temă. Nu e vorba, deci, de finanțarea deficitului guvernamental de către BCE. Apoi, în legătură cu calitatea activelor, am văzut că BCE a cerut să îi se sporească acțiunile. Întrebarea este dacă dorim să ne transformăm cea mai bună creație a Uniunii Europene într-o instituție dubioasă? Numai pentru că nu reușim să depășim niște uh, rezistențe ideologice? Cred că merită să reflectăm la acest subiect. În cele din urmă și foarte pe scurt, în legătură cu Parlamentul European. V-am urmărit rapoartele până acum și cred că au o virtute comună. Încercați să introduceți mai multă metodă în întregul proces și metoda dumneavoastră proprie și cred că vreți astfel să evaluați dacă aveți succes sau nu. În unele rapoarte se constată dorința de a se acorda un rol mai mare Parlamentului European. Și eu m-am întrebat, lăsând la o parte faptul că este normal ca orice parlament să-și dorească competențe sporite. Dar eu m-am gândit dacă e bine sau rău. Și cred că am o veste bună pentru dumneavoastră. Pentru că și eu, ca și mulți alții, am uh, fost cât se poate de sceptic în legătură cu rolul unui parlament, în uh, legătură cu procedurile bugetare naționale. Și în ultimii ani am văzut că a scăzut foarte mult marja de manevră a parlamentelor naționale. De exemplu, necesitatea de a respecta anumite plafoane atunci când se prezintă amendamente. Deci parlamentele naționale sunt privite ca un factor de indisciplină bugetară, mai ales în uh, preajma alegerilor. Se poate spune același lucru și despre Parlamentul European în legătură cu acest pachet de guvernanță? Nu. De ce? Pentru că, instituțional, acest Parlament nu are niciun fel de competență care ar putea să aibă un efect de disciplinare sau de uh, indisciplinare asupra bugetelor naționale și joacă un rol, pe de altă parte, în formularea și adoptarea bugetului comunitar, dar nu despre asta e vorba în acest pachet. Deci, în primul rând, un rol mai mare al Parlamentului în evaluarea proceselor bugetare care vizează statele membre. În al doilea rând, eu aș pretinde că poate fi util rolul Parlamentului European. De ce? Pentru că poate să facă și în acest domeniu ce a făcut și în alte domenii și anume să uh, ofere transparență. Problema legată de implementarea pactului de stabilitate până acum a fost comportamentul interguvernamental destul de uh, cu obstacole al statelor membre. Un uh, bun prieten spunea că e uh, vorba de un adevărat cartel al naționalismelor. Și dacă Parlamentul European va primi competența de a face lumină prin procedurile pe care le va aplica în aceste lumină, în aceste jocuri secrete, în acest uh, hai că sunt drăguț cu tine, fi și tu drăguț cu mine, dacă Parlamentul le va scoate pe toate la lumină, va fi un factor de coerență în disciplina bugetară înțeleaptă. Mulțumesc pentru atenție. When Atunci când spuneți lucruri atât de interesante despre Parlamentul European, nu putem să vă reamintim că va expira timpul. Toți cei care vor să ia cuvântul, să pună întrebări ulterior, vă rog frumos să mm, vă semnalați pe lângă secretariat ca să vă putem nota numele. Dorește cineva să ia cuvântul acum? Mario, pentru că ai menționat-o, propunerea mea care a fost discutată ieri la seminarul despre semestrul european a fost pur și simplu de modificare a modalității de calculare a datei, ratei dobânzii de plătit în cadrul diferitelor mecanisme de salvare. Și de asemenea am putea să folosim această metodă de calcul și pentru um, euroobligațiuni. Eu spuneam că atunci când se calculează prima care este dependentă de riscul de neplată, trebuie să ne gândim la faptul că statele membre care și-ar pune datoria în comun sunt de fapt state uh, surori, state solidare și ar trebui să se comporte mai mult ca atare, mai degrabă decât ca niște bănci de investiții. Deci, ar fi bine dacă o rată de, să spunem, 2% ar fi aleasă. Și dacă acest lucru ar fi adoptat, ar fi un stimul interesant, pentru că țările care s-au îndatorat, care au emis aceste obligațiuni pentru a-și uh, finanța datoria, ar avea siguranța că uh, în cazul în care își plătesc această datorie la termen, nu numai că um, își vor reduce datoria totală, dar în plus s-ar putea să obțină și un mic profit. Pentru că să nu uităm că atunci când uh, uh, în primii ani, după ce ai emis niște euroobligațiuni, plătești o rată a dobânzii mare, acest lucru este dureros și nu uh, reprezintă o garanție pentru uh, neplată la uh, momentul în care aceste euroobligațiuni ajung la maturitate. Deci de aceea spuneam că ar fi bine să existe un sistem care să garanteze statelor care își respectă angajamentul și plătesc aceste euroobligațiuni uh, la uh, maturitate și deci își achite datoria fără probleme, să aibă și perspectiva unei, uh, unui mic surplus. Eu am aflat că cabinetul domnului Barroso și a, în alte direcții la comisie s-a aflat despre ideea mea. Pro promisesem unora dintre colegii mei că vor, voi face o asemenea propunere și deci, cum spuneam, am făcut-o ieri în cadrul acestui seminar. Așa cum avem mecanismul de stabilizare financiară, Credem că am putea să uh, folosim acest stimul și pentru euroobligațiuni. Nu vreau să spun nimic mai mult acum, vom vedea ce se va întâmpla. Am vrut numai să dau o explicație pentru că Mario a menționat această propunere a mea. Vicky este prima care dorește să pună o întrebare. Vă îți mulțumesc, Sharon. Nu vreau să pun o întrebare despre propunerea ta, dar e foarte bine dacă toată lumea dă dovadă de imaginație. Vreau să explic faptul că rata dobânzii ridicată se plătește nu numai din cauza nivelului de uh, uh, risc de neplată, ci și din alte uh, circumstanțe care depind de la o piață la alta și din cauza uh, riscului de a avea uh, prea puține lichidități pe piețele respective. Întrebarea mea mai degrabă este următoarea. Ar trebui poate să spunem că cheltuiala publică nu este neapărat de proastă calitate sau prost făcută și cea privată uh, nu. Pentru că principala noastră motivație ar trebui să fie finanțarea creșterii economice. Noi vrem să facem în așa fel încât datorită datoriei să putem să avem bani să facem investiții și, cum spuneam, să generăm creștere economică. Există investiții de natură fundamentale, precum cele în educație. Știu că deja înainte de Crăciun am discutat un pic despre aceste aspecte. Deci vreau să vă întreb cum definiți dumneavoastră acele cheltuieli care ar trebui să fie mai degrabă investiții. Din punctul meu de vedere, cheltuiala publică în sine trebuie să fie 100% o investiție pe termen mediu sau pe termen lung. Dar nu știu, ca să spun așa, dacă ați putea să traduceți și dumneavoastră în procente Udo acum. Mulțumesc foarte mult, Sharon. Domnule Monti, aici sunt. Mi-a plăcut foarte mult introducerea dumneavoastră. Le spuneam, domnule Monti, mi-a plăcut foarte mult introducerea dumneavoastră. Aveți interpretarea german, din germană? Mulțumesc. Deci mi-a plăcut, după cum ziceam, ce ați spus la început, pentru că ați fost extrem de nuanțat. Mi-a plăcut și paralela pe care ați făcut-o cu 2003 și referința pe care ați făcut-o la diferiții actori de pe piața europeană care sunt supuși tentației de a ceda la o vedere pe termen scurt și să uite de obiectivele pe termen lung. Ceea ce mă întreb eu, de fapt, și ceea ce vreau să vă rog să repetați, este ce înseamnă această afirmație pentru ingineria concretă a pachetului pe care l-am propus în momentul de față. Care sunt pericolele acestui pachet? Unde credeți că am uitat de interesele pe termen lung? unde Parlamentul ar trebui să ia un curs de corectare și unde credeți că ar trebui să țină cont de cerințele pe termen lung ale unei politici economice în general și a unei coordonări. Unde s-ar putea câștiga o plus valoare europeană din faptul că există foarte multe diferențe între statele membre și în ceea ce privește structura lor economică. Deci cum reușim să punem această idee inteligentă pe în concret, în obiective concrete, cum putem să preluăm, deci, această idee în pachetul de guvernanță economică. Aceasta credem noi că este sarcina noastră. Noi trebuie acum să ne ocupăm în detaliu de viabilitatea pe termen lung a acestui pachet și deci aceasta este întrebarea mea cea mai importantă. Mai am încă o întrebare însă, mi-a plăcut foarte mult ce ați spus despre euroobligațiuni. Mie mi se pare că sunteți foarte convingători, convingători și pentru un neamț, de exemplu, dar vreau să vă întreb uh, în legătură cu acest subiect, cum uh, ar putea să arate un design instituțional prin care să fie implicate euroobligațiunile ca garanții? Avem nevoie de Banca Europeană, avem nevoie de un fond european monetar sau care este soluția pe care o vedeți? Mi se pare că este foarte important pentru noi în activitatea noastră legislativă să știm acest lucru. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc! Mai am pe lista mea pe Filip și pe Silvi, dar poate dacă dorești deja să răspunzi, Mario, la primele două întrebări. Dar să nu uiți că mai vrem să avem timp și pentru o nouă rundă de întrebări și răspunsuri. Da. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În ce privește lichiditățile, întrebarea doamnei Ford, o întrebare deosebit de importantă și trebuie să ne gândim cu toată atenția la acest aspect. Iar în ce privește investițiile pe termen lung făcute de către sectorul public, doamna Ford mă întreabă dacă am meditat mai mult pe această temă și dacă cumva m-am gândit la niște procente concrete din cheltuiala publică care ar trebui să fie consacrate unor asemenea investiții. și dacă asemenea investiții ar trebui să poată să fie acceptate, ca să spun așa, în afara respectării regulilor principiale. Primele mele idei în acest sens au fost exprimate în 1996, când am participat la audierea mea înainte de a deveni comisar. Și spuneam că sunt conștiente de dificultățile majore în, a, în crearea, în calea creării acestei noi arhitecturi dar dacă suntem cu toții de acord cu definiția pe care o dăm conceptului de investiție, atunci poate că în câțiva ani vom reuși să uh, ajungem la o idee comună spre avantajul tuturor. Din păcate, nu s-a întâmplat așa din 1996 încoace. Și ca peste tot în viață, trebuie să facem distinția între ceea ce este pe primul plan și pe al doilea plan. Să înțelegi ce este o investiție, să spunem așa, ar fi mai degrabă o întrebare de al doilea plan. Pe când pe primul plan ar trebui să se afle următoarea întrebare. Oare uh, consumul finanțat prin Uh, datorie publică este mai important decât orice altă investiție făcută din bani publici? Avem nevoie de definiții care să nu mai fie atât de restrictive sau poate din potrivă ar trebui să fie mult mai restrictive decât sunt acum. Există cele două puncte de vedere, dar pe viitor principalul lucru este să cădem cu toții de acord. Domnule Bullman, apropo de uh, comparația cu anul 2003 și cum am putea în textul aflat în discuție acum să se acordă mai multă atenție acțiunilor pe termen lung. Ieri, la conferința unde a participat și doamna Bowles, s-a discutat despre pachetul de guvernanță economică și s-au făcut evaluări pozitive precum și critici radicale. Cred că trebuie să ținem cont de toate opiniile. Trebuie să fiți conștienți de faptul că vorbiți despre o schemă, o arhitectură, dar care nu este decât o alternativă printre multe altele. Având în vedere faptul că aveți acest pachet asupra căruia discutați acum, puteți să vă gândiți la anumite lucruri. De exemplu, pentru a evita o disciplină pe termen prea scurt și greu de obținut și care nu este credibilă, ar trebui poate să vă gândiți mai bine la raportul dintre datorie și PIB. E bine că acest raport a fost introdus în text, dar ar trebui să existe și o logică, un, un minim de bun simț atunci când se impun asemenea rapoarte. Pentru că atunci când impui asemenea uh, reguli de respectat, riști să faci lucrurile mult mai dificile pentru țările care între timp depășiseră acest uh, raport. Și dumneavoastră vreți să faceți acest lucru prin le, așa numita legislație secundară, dar eu cred că este foarte puțin fezabilă să vrei să impui această disciplină. Personal, eu aș fi mai degrabă uh, favorabil la un procent de 0% deficit. Dar la master s-a discutat de 3%. De ce 3% și nu mai mult sau mai puțin? Nu știu dacă considerăm că deficitul în general este ceva de nedorit, de ce să nu fie zero, dar pe de altă parte trebuie să fim realiști și să ne dăm seama că avem nevoie de deficite pentru că altfel nu putem să finanțăm investițiile care trebuie făcute pe termen lung din bani publici. Apoi, se vorbește mult despre o nouă agenție pentru datoria europeană sau pentru emiterea de euroobligațiuni. Parlamentul European a fost întotdeauna sensibil la ideea de a nu mai multiplica agențiile. Dar acum, iată, se vorbește din nou despre o alta care va fi uh, facilitatea uh, europeană pentru stabilitate financiară. Doamna Bowles, mai am încă patru deputați care doresc să ia cuvântul. Mai întâi Filip și Silvi și apoi Mario va uh, putea să răspundă din nou. Uh. Mulțumesc foarte mult, uh, Sharon. Domnule Monti, mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră plină de idei interesante și de dezbătut. Aș dori să vorbesc despre cei doi I, investiții și celălalt pe care l-ați menționat. Mi se pare integrarea foarte importantă. Integrarea economică oare este posibilă fără ceea ce numește Jean Trichet o federație fiscală? Eu nu vă vorbesc acum de federația fiscală puțin schizofrenică pe care o propune Trichet, care se uită doar la cheltuieli, ci doar la, uh, la venituri. Dacă ne uităm la piața internă din perspectiva politicii pieței interne și din perspectiva concurenței, vă întreb următorul lucru foarte pe șleau. Fără venituri fiscale fără un acord adevărat în acest sens între statele membre, chiar putem ajunge la o adevărată integrare economică. Mă gândesc la taxa pe tranzacțiile financiare, pe taxa pe energie, pe întreprinderi și la lupta împotriva fraudei. Aceste patru capitole importante, fără o cooperare profundă, credeți că se pot realiza? Se poate realiza acel grad de integrare care vi se pare dumneavoastră indispensabil pentru a putea garanta o uniune economică și monetară? Cealaltă parte este de asemenea legată de aceasta și anume că nu există integrare fără proiecte comune. Mă gândesc aici la proiectele de investiție, din nou în domeniul energiei, în domeniul transporturilor și investițiile cum ar fi programul cadru de cercetare și dezvoltare. Acestea mi se pare instrumente foarte importante care prin dinamica lor de proiecte comune ar putea aduce cu sine o integrare mai puternică. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră. Thank Mulțumesc, Silvi. Mulțumesc, domnule profesor Monti, pentru că sunteți aici cu noi. Aș vrea să vă mulțumesc nu neapărat pentru ce ați spus neapărat despre Parlament și despre ceea ce facem noi, ci pentru faptul că înțelegeți spiritul în care lucrăm. Adică, în, din afară, multă lume caricaturează oarecum ce cerem noi, puterea pe mai mare pentru Parlament, dorința noastră de a ne crește competențele, care nu este de fapt așa cum o prezintă ei. Mă bucur că dumneavoastră ați înțeles problema transparenței și ceea ce poate Parlamentul să facă în acest joc care, după părerea mea, este unul foarte bizar în uh, cooperarea cu parlamentele naționale. Acesta au un rol important de jucat, dar din punct de vedere obiectiv, de fapt, acestea nu respectă disciplina jocului. Mi se pare important să știm acest lucru. Același lucru în legătură cu euroobligațiunile, vreau să vă spun că vă mulțumesc pentru că ați insistat asupra acelor argumente care ar putea să convingă eventual statele membre care nu se arată așa acestei discipline să o facă acum. Mi se pare foarte important, nu numai pentru a facilita, de exemplu, un comportament mai responsabil, responsabil, ci pentru a regăsi o disciplină pe această piață care este importantă. Vreau să vă pun două întrebări foarte concrete. În primul rând, nu știu dacă ceea ce ați spus în 1996 și ați publicat atunci este în continuare valabil. Știu că ideile bune de obicei durează până când sunt percepute de opinia publică. Aș vrea să știu dacă puteți să ne spuneți ce s-a întâmplat cu aceste idei nu, nu cred că lumea și-a pierdut interesul în ele. Și a doua eh, chestiune este remarca pe care ați făcut-o făcând trimitere la raportul dumneavoastră în legătură cu caracterul global al guvernanței economice și în legătură cu faptul că nu ar trebui ca în final să dăm impresia că noi am încercat să forțăm o uniune monetară și economică fără a o realiza cu adevărat. După cum a spus și Udo, avem mm, foarte des texte cu care trebuie să lucrăm și trebuie să garantăm o coerență. Nu putem să nu introducem Single Market Act-ul în uh, documentele noastre, actul unii de piață, dar totuși ar e nevoie de o abordare comună. Știți cumva cum am putea crea o legătură între acestea, în raportul meu eu am mers dincolo de propunerea comisiei, mult mai departe. Sigur că nu trebuie să ne depărtăm prea tare, dar întrebarea este ce poate să conține cu adevărat acest pachet. Mulțumesc! Uh, Monsieur Lambert. Mulțumesc, domnule Lomber. Răspunsul meu este da la ambele întrebări. Ca și dumneavoastră știu că nu se poate garanta o integrare adevărată economică fără o măsură oarecare în domeniul fiscalității și fără proiecte comune de investiții. În ceea ce privește fiscalitatea, Din acest punct de vedere, și nu din punct de vedere al, punctul de vedere al destinului comun al Europei, nu cred că ar fi indispensabil să ne referim la chestiunea resurselor proprii, la emiterea de titluri pentru bugetul comunitar. Cred că aceste aspecte pot fi analizate separat, pentru că nu mi se pare un element esențial al integrării. Nu zic că nu sunt importante, dar mă gândesc mai degrabă la alt subiect în legătură cu ele. Nu cred că ar fi nevoie de o federație fiscală pentru a garanta o uniune economică și monetară sustenabilă. În ceea ce privește um, aspectele bugetare, întrebarea este dacă veniturile sunt importante. În ceea ce privește aspectul bugetar, mecanismul pe care l-ați uh, menționat este într-adevăr un pas înainte, un pas înainte pe care putem să-l discutăm. Eu cred de asemenea, ca și dumneavoastră, că anumite măsuri de coordonare ale fiscalității sunt absolut indispensabile pentru a realiza o piață unică care să-și merite acest nume. Iar apoi, pentru a face progrese în anumite domenii specifice ale fiscalității pe care le-ați menționat înainte, ca cele patru, trebuie să știm următoarele. Unele subiecte sunt tabu, pentru că, de fapt, toată lumea s-a pus de acord implicit că sunt subiecte tabu și că trebuie să fie considerate ca atare. Acesta este, de fapt, cel mai grav dintre truismele pe care puteam să vi le ofer. În ceea ce privește coordonarea fiscală, eu cred că se pot face progrese. Am realizat progrese în 1997, când am avut primul pachet fiscal, dar pe atunci nici nu puteam să ne imaginăm că vom putea prin această măsură să garantăm și fiscalitatea economiilor și așa mai departe. Dar cred că trebuie să facem mai multe în această direcție. Dar astăzi nu mai putem uh, să discutăm despre acest lucru. Eu am vorbit despre acest lucru în raportul meu și știți care a fost uh, prima uh, măsură pe care am uh, propus-o în uh, raportul meu cu privire la piața unică este că domnul comisar Șemeta a spus că să procedăm softly, softly. Deci încetișor. Acesta este, de fapt, uh, instrumentul pe care ni l-au propus pentru a ajunge la primul pachet fiscal. Iar ministrii de finanțe, deci nu administrația, au fost cei care au uh, luat conducerea acestei, uh, acestei măsuri. S-a creat un grup fiscal care trebuie, să fie uh, care trebuie să fie prezidat de către Comisarul pentru Fiscalitate. De fapt, acest grup s-a întâlnit deja a doua oară și domnul comisar Șemeta este cel care prezidează grupul. Acesta este instrumentul de reflecție pe care îl avem la dispoziție. Deci sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Trebuie de asemenea să adaug că nu trebuie să fim absolut total pesimiști. În legătură cu proiectul, proiectele comune, sunt absolut de acord de asemenea că trebuie să facem progrese. Am lucrat cu toții pentru crearea unei piețe unice și din perspectivă juridică. Vorbesc aici de legislații, de reguli, de uh, Uh, reguli uh, sporite, importante în acest domeniu, în domeniul transfrontalier și așa mai departe. Dacă nu, piața internă în totalitatea sa nu va funcționa și dacă cetățenii sunt nemulțumiți și susținerea politică pentru piața internă nu se mai manifestă, atunci avem o problemă. Doamnă Gular, mulțumesc pentru că ați recunoscut că înțelegeam ce doriți să spuneți, am înțeles ce vreți să spuneți în legătură cu rolul Parlamentului European. Eu îmi permit să merg chiar mai departe puțin și să spun că, după părerea mea, este foarte important că am înțeles rolul dumneavoastră, dar acesta nu este, cred eu, obiectivul dumneavoastră final. Pentru ca să înțelegem că Parlamentul European nu este o instanță corporatistă, trebuie să abordăm uh, explicit această problemă. Însă, întrebarea este dacă cu aceste măsuri vom merge în direcția corectă a disciplinei sau dacă vom avea doar o politică de implicare a cetățenilor de transparență și răspundere. Întrebarea este deci, dacă va trebui să plătim un preț intern pentru această disciplină, pentru a garanta cetățenilor europeni și parlamentarilor valoarea adăugată? Nu. Eu cred că puteți aborda această problemă explicit. Pentru parlamentele naționale veți găsi cu siguranță un limbajul mai sofisticat de care este nevoie în această comunicare, dar este evident că parlamentele naționale în toate statele membre au limite, au dorința de a impune limite puterii uh, discreționale ale Parlamentului European. Așa cum ziceam și în intervenția dinainte, întrebarea dumneavoastră în legătură cu euroobligațiunile mi se pare foarte pertinentă. Pot să vă dau răspunsuri și la aceste două întrebări punctuale pe care le-ați spus. Da, afirmațiile pe care le-am făcut în 96 sunt încă publice, bineînțeles. Pe atunci uh, existau deja oarecare um, pierderi de informații și știu că atunci când am prezentat documentul comisiei, deja a doua zi presa îl avea la dispoziție. În legătură cu caracterul global, nu mai știu exact care era întrebarea dumneavoastră, aha, legătura cu piața internă. Cred că ar trebui să studiem mai îndeaproape acest aspect. Dar dacă printre condițiile de politică structurală ați putea să obțineți să se facă referință nu numai, referire nu numai la cele care țin de statele membre și de poziția lor dar și de la condițiile structurale pentru întreaga Uniune Europeană, eu cred că, într-adevăr, integrarea economică și piața unică europeană ar putea să fie considerate ca funcționale. Puteți să menționați toate motivele pentru care doriți acest lucru și domnul președinte Trichet dorește și apreciază aceste motive, este convins de ele. Una din condițiile necesare pentru a avea, într-adevăr, o funcționare optimă și în care am putea să garantăm că Uniunea Monetară funcționează este exact ideea de a avea o reală integrare pe piața europeană. Mulțumesc! Right. Thank you very much. Um, I, I just a comment. Mulțumesc. Am și eu un comentariu despre ideile domnului Monti din 1996 și momentul în care zona euro a fost creată. E adevărat că multe din ele au fost implementate și altele nu. Și e clar că trebuie să încercăm să extindem măsurile și dezbaterile. Nu trebuie să ne arătăm prea timizi în măsurile pe care le vom preconiza acum, pentru că altfel riscăm să tot revenim asupra acelor, acelorași probleme. Acum vreau să-i dau cuvântul lui Astrid și apoi lui Andreas. Dar mai întâi domnul Feio. Vă mulțumesc! Vreau să îi mulțumesc domnului Monti pentru prezentarea pe care a făcut-o aici, care a fost deosebit de interesantă și ne-a dat multe piste de reflexie pentru discuțiile noastre viitoare. Aș vrea să vă adresez trei întrebări și aș vrea să vă mai spun că în momentul de față toate cele șase rapoarte din pachetul guvernanță economică se află într-o procedură accelerată. Domnul Monti a vorbit despre mai multe lacune ale acestui proces. Prima fiind accesul la piețele integrate și apoi cheltuielile care trebuie să fie niște investiții. Prin urmare, aș vrea să vă întreb dacă ați putea să ne spuneți ce ar trebui să prevadă acest pachet pentru a putea ajunge la o mai mare integrare a piațelor? Pașii concreți care ar trebui făcuți. Apoi, în ce privește critica făcută asupra cheltuielilor, chiar credeți că ar trebui să facem mai bine distincția nu între cheltuielile publice și cele private, ci mai degrabă între cheltuielile care sunt niște investiții și cele care nu sunt. Toată lumea este de acord cu nevoia de disciplină și vorbesc despre ce cunosc eu cel mai bine, Portugalia. Poți să călătorești pe autostradă între primul și cel de-al doilea oraș ca importanță din țară și ai posibilitatea să faci acest traseu pe trei autostrăzi diferite. Totuși, pe toate cele trei autostrăzi, traficul este destul de mare. Dar ce sens are să ai așa de multe uh, um, autostrăzi până la urmă? Așa înțelegeți dumneavoastră o disciplină mai mare în cheltuielile de investiții? A nu se face investiții inutile? A existat și o altă critică despre rolul pe care parlamentele l-au de jucat în domeniul bugetar. Parlamentul European are acum un rol important și poate să schimbe lucrurile. Oare lipsa de disciplină n-ar trebui mai degrabă să fie de competența, mai degrabă rezolvarea acestei lipse de disciplină n-ar trebui să fie mai mult de competența guvernelor și nu a parlamentelor naționale. Și care ar fi cea mai bună metodă pentru a disciplina guvernele dacă nu o rețea din care să facă parte atât Parlamentul European cât și Parlamentele Naționale și care să țină sub control guvernele. Doamna președinte Bowles, îi rog pe toți cei care mai vor să pună întrebări să fie foarte rapizi ca să pot să le notez numele. Astrid acum. De fiecare dată când îmi vine mie rândul, trebuie să mă grăbesc, spune doamna Luling. Am să încerc, am să încerc. Vreau să spun domnului Monti că îi mulțumesc pentru aceste explicații deosebit de clare. Mi-a plăcut foarte mult ce ați spus dumneavoastră despre consecințele dramatice a anumitor declarații făcute de anumiți șefi de guvern, dar nu au fost numai declarații tulburătoare din partea șefilor de guverne, ci chiar și din partea președintelui Comisiei. Eu însă am ascultat o asemenea declarație azi dimineață pe un canal german. Dar acum vreau să revin la capitolul disciplină. Credeți, domnule Monti, că procedurile, indiferent de grad, de cât de sofisticate ar fi, sau știu eu ce mecanisme am crea, chiar ar avea drept rezultat mai multă disciplină bugetară în statele membre. Considerați că statele membre au înțeles întotdeauna care erau implicațiile Uniunii Monetare? Și oare nu care cumva ne amăgim atunci când credem că statele se vor autodisciplina atâta timp cât ele nu au înțeles exact miza? Și apropo de rolul Parlamentului European în cadrul semestrului european, ideea dumneavoastră mi se pare interesantă. Dar în țara mea, Sindicatele deja sunt pregătite să acționeze pentru că se opun ideii semestrului european. Nu știu dacă până la urmă Parlamentul European va avea un rol de jucat. Eu una cred că ar trebui să ne abține, abținem, dar mă rog. În ce privește euroobligațiunile, dacă v-am înțeles eu bine, aceste euroobligațiuni ar trebui să fie un instrument de gestionare a datoriei, dar nu un instrument care să fie folosit pentru uh, marile proiecte europene, pentru investițiile de mare anvergură. Puteți să-mi explicați de ce euroobligațiunile nu ar putea să fie folosite pentru a finanța aceste mari uh, rețele transeuropene, de exemplu? Apoi, în ce privește o piață unică, um, mai bine integrată, însă Asta nu se traduce numai printr-o confederație sau o federație fiscală, numiți-o cum doriți. Eu cred că e nevoie de integrare și în alte domenii, dacă chiar dorim această întregire a pieții unice. Ar fi bine dacă dumpingul social care încă există între statele membre ar uh, dispărea. În Germania se vorbește despre un salariu minim de 800 de euro, ori în Luxemburg. Salariul minim tocmai a fost mărit, care este și este de 1800 de euro pentru mâna de lucru necalificată și mai mult de 2000 de euro pentru cea cu calificare. Vă mulțumesc! Uh, Andreas. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Professor Monti, ähm, Sie haben... Andreas, mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Monti, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. În legătură cu piața internă, dumneavoastră ați avut un raport și ați arătat legăturile dintre guvernanța economică și integrarea ulterioară a pieței unice. Acum se spune în presă că Comisia va insista pe chestiunile de securitate a monedei euro și mai puțin pe integrarea pieței, ceea ce nu este pe de întregul adevărat. Dacă e să ne luăm după ce spuneți dumneavoastră în legătură cu acest pachet, un element important pe care dumneavoastră îl menționați întotdeauna este crearea celei mai bune legături între reglementarea macroeconomică și integrarea pieței interne. Iar la comisie, aceste două sarcini aparțin unor comisari diferiți. Iar la noi, în Parlament, sunt comisii diferite pe aceste două teme. Credeți că o mai bună cooperare ar permite realizarea obiectivelor pe care le-ați menționat? Vă mulțumesc. Vernon, dacă ești cu minte și rapid. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt doar puțini deputați aici, puțini membri, domnule profesor Monti, care au fost uh, eurodeputați și când ați fost dumneavoastră comisar pe piața internă din 94 până în 99 și noi uh, vă apreciem foarte mult uh, munca fundamentală. Însă, în legătură cu criteriile din tratatul de la Maastricht, am niște uh, critici. Trata, cota de 60% din, uh, pentru datorie din PIB a fost uh, stabilită numai când erau mai puține state membre și s-a stabilit acest nivel de 60% tocmai din cauza tratatului de la Maastricht. Nivelul de 3% de datorie netă se referea la rata de creștere din anul precedent și s-a spus că ar trebui să se țină cont doar de creștere. Iar în tratatul de la Maastricht nu se spune că, 3 la, că e vorba de 3%, așa cum declară unii. În tratatul de la Maastricht se spune să nu fie datorie nouă netă, dincolo de un maxim de 3% ceea ce este un punct important în declarația dumneavoastră. După cum ați spus, mari vinovați sunt Germania și Franța. Și când ați fost comisar pentru concurență, Comisia a acționat în justiție și a câștigat, iar pactul de stabilitate a fost modificat și diluat în 2005 drept rezultat. În legătură cu euroobligațiunile, trebuie să discutăm acest subiect pe larg pentru că ar trebui modificat tratit, tratatul, mai ales articolele 1, 2, 5. Și acest lucru nu este posibil. În legătură cu comentariile legate de Germania, am avut o sentință de la Curtea Constituțională din Germania care obliga guvernul nostru. Și dacă guvernul va încălca prevederile curții constituționale, nu îi mai rămâne după aceea decât să-și facă bagajele și să plece acasă. Domnul Barroso a spus ieri un lucru în legătură cu extinderea mecanismului de salvare. Putem discuta despre asta, el este responsabil de acest mecanism, însă mai important este că a spus că pe viitor nu ar trebui să, să ne gândim la economii și la refinanțarea datoriei, ci doar la stabilitate și, eh, la criteriile din pactul de creștere și stabilitate. Și cred că astfel am ajunge în același blocaj în care ne-am mai aflat uh, în legătură cu statele din zona euro. Acum sunteți eh, profesor universitar, nu mai sunteți comisar și deci puteți răspunde neutru. Mulțumesc. Am, acum am cam depășit timpul, luăm din timpul următoarelor puncte. Vă rog să fiți succint, dar știu că aveți multe de zis. thank you. I think the... Mulțumesc. Cred că partea cea mai interesantă a dimineții aparține Consiliului și nu vreau să iau din timpul colegilor care vor lua cuvântul în curând. Îmi cer scuze față de deputații din această rundă de întrebări pentru că am să fiu deosebit de concis. Domnule Feio, în legătură cu măsurile specifice de integrare a pieței. Cred că ar trebui să lucrați cu toții și am să încerc și eu să mă gândesc la acest lucru, uh, nu la măsuri specifice, pentru că acestea țin de um, Single Market Act, dar ar trebui să încercați să găsiți un tunel, o legătură sau o pasarelă între Single Market Act, care este în vigoare, și Pachetul de guvernanță. Ca să-i răspund domnului Schwab și să mai adaug ceva ce am uitat să spun când am răspuns doamnei Gular, uh, e vorba despre crearea legăturii dintre pachetul de guvernanță și piața unică. Domeniul în care domnul Schwab este deosebit de activ, după cum bine știm. De ce nu s-a putut propune ca un Consiliu European spe specific din această primăvară să se ocupe de chestiunea eco integrării economice reale în Europa? așa cum s-a întâmplat în cazul altor documente, pentru că au fost alte documente care spuneau că ar fi bine să avem o piață unică. Șefii de guverne, după părerea mea, ar trebui să iasă din aceste consilii europene extraordinare uh, expuși la tot ce implică responsabilitatea lor de actori ai integrării europene. Poate Parlamentul să propună ceva în acest sens. Îmi dau seama că nu este bine definită această chestiune în legătură cu investițiile publice-private. Atunci când cele trei autostrăzi diferite între cele trei orașe principale portugheze au fost construite, s-a creat o situație foarte interesantă, dar nu cred că aceasta este cea mai, uh, cea mai bună, cel mai bun exemplu de investiție publică. Credem cu toții că sistemele politice naționale sunt proiectate în așa fel încât uh, cetățenii și contribuabilii, de fapt, pot uh, verifica ce face guvernul cu banii. Cred că este nevoie de un sistem de control și verificări și ar trebui să existe unul și pentru comisie. Ce a mai spus domnul Feo Cred că este foarte bine să ne imaginăm o rețea formată din Parlamentul European și din Parlamentele Naționale, în care Parlamentul European să le ajute pe cele naționale să fie mai conștiente de contextul european în care se iau deciziile. Doamna Luling mi-a făcut o deosebită plăcere să vă întâlnesc încă o dată, să văd că sunteți într-o deosebită formă și că faceți remarce la fel de percutante ca întotdeauna sau ca odinioară. Procedurile sofisticate și dacă acestea vor fi suficiente pentru impunerea disciplinei sau dacă va trebui ca statele membre să devină mai conștiente de tot ce trebuie să facă, cred că ambele uh, proceduri acționează, cred că disciplina nu este neglijată, mai ales dacă reușim să eliminăm acest exces de politețe reciprocă dintre statele membre, care le împiedică să funcționeze. Și aș vrea să spun aici, în legătură cu disciplina, că poate dumneavoastră personal, doamnă, ați putea contribui, ați putea fi de ajutor dacă l-ați încuraja pe premierul luxemburghez să schimbe teorema lui Juncker, pe care o repetă în toate discuțiile despre disciplină și uh, reformă structurală, și anume, celebra frază, știm foarte bine ce trebuie făcut, dar uh, vă rugăm să ne spuneți cum putem să facem acest lucru și să mai și câștigăm alegerile. Asta a fost o declarație reținută de toată lumea ca o declarație de neputință a politicii în fața reformelor structurale și a disciplinei. Există anumite cazuri în care putem arăta că politici bune nu au împiedicat pe nimeni să câștige alegerile. Și chiar cea mai bună dezmințire a tezei Juncker este chiar domnul Juncker, pentru că a făcut o serie întreagă de reforme în Luxemburg, nu destule, spuneți, doamna Luling, dar asta e teoria Luling. Însă a făcut, a făcut ceva. Și se pare că alegătorii luxemburghezi nu l-au uh, dat afară din poziția de premier. De 16 ani, dacă nu mă înșel. În legătură cu euroobligațiunile, vă mulțumesc că ați menționat acest subiect. Eu nu spun că nu aș vrea să le văd existând ca instrument de finanțare a investițiilor. Eu spun că nu trebuie ca acum să... Uh, că eu spun că noi discutăm aici despre euroobligațiuni ca altceva, ca instrument al datoriei publice și nu ca vehicul de finanțare ulterior al investițiilor. Revenind la domnul Schwab, cred că v-am răspuns pe scurt. Domnule Langen, vă mulțumesc pentru tot ce ați spus retrospectiv. Îmi amintesc de discuțiile noastre privind uh, achizițiile publice în Pădurea Neagră și ați uh, arătat acum perfect de ce s-a vorbit de 3% și 60% în legătură cu tratatul de la Maastricht. Nu știu, nu l-am văzut pe președintele Barroso, nu pot comenta declarațiile lui, dar mi-ați stârnit curiozitatea și voi examina textul respectiv. Mulțumesc foarte mult și îmi cer scuze pentru că am răspuns atât de concis în această rundă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Cu cât stați mai mult alături de noi, cu atât uh, ne vin mai multe idei de subiecte pe care am dorit să le discutăm cu dumneavoastră. Deci sunt sigură că vom găsi rapid o scuză, un pretext să vă invităm din nou. Vă mulțumesc foarte mult! domnule profesor Monti, și uh, pe curând. Trecem acum la sesiunea grupului de experți și aș dori să invit pe vorbitorii noștri să vină aici la prezidiu și să ia loc. Uh, o pauză foarte scurtă până ne organizăm. Uh, right. Um, <coughs> oh dear, colleagues. Uh, thank you very much. Dragi colegi, mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze la experți pentru că am început cu întârziere și această întârziere se păstrează, văd, în decursul audierii. Continuăm acum, fără nicio introducere, la, cu trei prezentări de către 10 minute. Mai întâi domnul Paul de Grav, profesor de, pentru economie internațională la Universitatea din Louvain. Uh, Mulțumesc. Aș dori să mă concentrez pe eurobonduri, euroobligațiuni. Există foarte multe uh, aspecte pe care vreau să le menționez, dar uh, fiind dat că nu am timp, mă voi concentra doar pe eurobonzuri, euroobligațiuni. Cred că este cel mai important subiect. După cum știți, zona euro a fost aruncată într-o criză existențială profundă. Efectul benefic al uh, creșterii consensului la Uniunea Europeană ar fi absolut uh, necesar dacă ar exista și o Uniune politică. În același timp, se pare că nu există prea multă dorință în Europa de a merge într-o direcție politică. Deci singura strategie care a rămas este cea a pașilor mici către o integrare politică. Aș dori să vă spun că problema unor uh, euroobligațiuni comune ar fi un prim pas către o uniune politică comună. Aceasta ar însemna o liniștire a piețelor financiare și o readucere a stabilității financiare în zona euro. În plus, ă, subiectul euroobligațiunilor ar putea fi folosit pentru a spori creșterea economică în zona euro. Argumentul principal pentru euroobligațiuni este de fapt unul politic. După cum spuneam adinauri, criza în zona euro a degenerat într-o criză existențială pentru zona euro. Investitorii se întreabă la ora actuală dacă zona euro, cum o știm noi astăzi, va supraviețui. Și această neîncredere în viitorul zonei euro duce la o instabilitate puternică și transformă știrile proaste despre o țară în știri proaste despre alte țări. Și deci creează o problemă sistemică. Criza care a fost anticipată de care a fost uh, răutățită de deciziile summitului european, a dus la cerere de asistență financiară din partea mai multor state, care a destabilizat zona euro și va continua să o destabilizeze, pentru că acestea devin vulnerabile față de atacurile speculative. Vreau să vă amintesc că aceeași instabilitate sistemică a mai fost uh, întâlnită și în uh, alte situații în care s-au impus anumite criterii și aceste criterii după aceea au dus la mișcări speculative mai puternice. Pentru că au trebuit ridicate dobânzile și situația s-a înrăutățit pentru toate statele. Acum, când facem același lucru cu euroobligațiunile în Uniunea Europeană, în zona euro, Trebuie, în primul rând, să vedem dacă statele își pot devaloriza euroobligațiunile proprii. Deci, de fiecare dată când există suspiciunea că un stat poate face acest lucru, vom trebui să vindem aceste euroobligațiuni cu o, rată de dobândă interesantă și aceasta va mm, face să nu va face decât să accelereze acest ciclu. Deci vom instabiliza sistemul. Deci în loc să rezolvăm o problemă, liderii europeni au creat o problemă care a dus la o criză mai profundă și mai endemică în zona euro decât până acum. Trebuie să ieșim din această situație. Trebuie să introducem un nou, uh, un nou sistem pentru cei care dețin euroobligațiuni și având în vedere că acest lucru este evident, eu vreau să demonstrez că un, o cale de ieșire din cercul vicios este crearea unui mecanism prin care statele membre pot arăta pieței că ele sunt serioase în legătură cu angajamentele lor uh, în legătură cu zona euro. Momentan nu avem decât retorică, de fapt, uh, bla bla, fără substanță. Dar avem nevoie, de fapt, de un mecanism care să arate pieței că, de fapt, guvernele susțin zona euro. Și o euroobligațiune comună ar fi un astfel de mecanism. Prin emiterea de euroobligațiuni comune, aceasta face ca statele să devină răspunzătoare împreună pentru datoria pe care au creat-o împreună. Și aceasta este un angajament puternic care va convinge piața că statele membre sunt serioase în legătură cu viitorul uh, monedei euro pentru că mecanismele naționale nu fac decât să se spele pe mâini unul pe altul și să arate pieței că, de fapt, sunt împreună în aceeași barcă, în același proiect. De aceea avem uh, nevoie de acest proiect, de această soluție, care mie mi se pare, de fapt, o soluție politică. Este un prim pas către o uniune politică. Este un fel de a începe o uniune politică, de a crea mecanismele care arată că nu mai putem ieși din această situație și de a forța țările să avanseze apoi uh, pe, în, cu pași concreți către o uniune politică. Aceasta va liniști piețele financiare pentru că va elimina fricile existențiale care destabilizează astăzi piețele și astfel va contribui și la mai multă stabilitate, bineînțeles. Mai sunt foarte multe alte motive pentru care cineva poate să demonstreze că este nevoie de euroobligațiuni. Mario Monti ne-a menționat aspectele financiare, economice, felul în care pot ele să fie folosite ca sursă de uh, venit, dacă sunt bine gestionate. Nu voi uh, intra în detalii pentru că nu am timp. Voi spune doar câteva Um, obiecții, voi prezenta câteva obiecții în legătură cu euroobligațiunile. Există în anumite țări o rezistență puternică împotriva euroobligațiunilor. Această poziție este de înțeles. Mecanismul euroobligațiunilor ar trebui să înlăture acestea, ar trebui să le ia în serios și să încerce să se concentreze pe aceste obiecții care se fac. Mă voi concentra pe două. În primul rând se cheam, este primul care este, e vorba de politic, de pericolul moral al euroobligațiunilor, pentru că acestea conțin o asigurare implicită a statelor care participă, fiind dat că ele sunt colectiv răspunzătoare pentru datoria comună și se creeze, creează stimulente pentru state de a avea aceste asigurare și deci de a avea mai multe datorii. Aceasta creează, bineînțeles, mai multă rezistență în statele membre, cărora le este frică uh, ca alte țări să se comporte în acest fel. Deci, acest risc, uh, acest pericol ar trebui abordat și ar trebui uh, rezolvat prin felul în care sunt gestionate și sunt construite aceste euroobligațiuni. O altă um, obiecție se referă la faptul că țările cotate AAA, Germania, Olanda, așa numitele AAA countries, sunt cele care vor trebui să plătească mai mult pentru că intră în acest club cu țări care sunt uh, cotate mai prost și să o emită împreună obligațiuni. Aceasta s-ar putea să creeze situații în care ele să plătească o dobândă mai mare, pentru că acest lucru comun nu este neapărat mai bun decât ceea ce au ei, cei care sunt cotate AAA. Și deci aceasta este altă obiecție care a fost uh, menționată. Vroiam să vă spun cum am putea rezolva această problemă în construirea euroobligațiunilor. Aș dori să vă prezint aici două idei combinate care au fost vehiculate. Una este cea a obligațiunilor albastre și roșii, care se găsesc pe piață și care limitează participarea în partea albastră, cele care sunt emise împreună și celelalte ce se emite peste această limită de 60% din PIB este roșu, așa zis, obligațiune roșie și va fi impusă unei dobânzi, va fi, se va impune o dobândă mult mai ridicată pe piață. Astfel se încearcă oarecum uh, abordarea problemei riscului moral, pentru că se creează o diferență evidentă între, între costul uh, care se costul de împrumutare mediu și cel marginal. De fapt, costul mediu este mai mic decât cel marginal și aceasta facilitează acestor țări să iasă, posibilitatea să iasă din această problemă, iar margin, cel marginal este mai înalt costul pentru acesta, pentru că dacă se depărtează prea mult de plafon, prețul este mai mare. Aș dori să mă refer și la o altă trăsătură care este o propunere pe care am făcut-o împreună cu un coleg de a aplica rate de dobândă diferite în partea de obligațiuni albastre. Cele care sunt cotate AAA să aibă o rată de dobândă mai mică decât cele care nu sunt atât de bine cotate și tot acesta în cadrul celor albastre. Deci să există o redistribuire și în cadrul celor albastre. Țările cu triplu A ar putea să fie asigurate că nu plătesc mai mult decât ar plăti dacă ar emite obligațiuni naționale. Aceasta elimină practic și a doua ă, obiecție față de euroobligațiuni. Cam așa este pe scurt soluția pe care o vedem noi. Și în final, eu vreau să spun că este important să mergem în această direcție din motivele pe care le-am dat, motive politice, nevoia unui mecanism care să semnaleze pieței că toate aceste state își iau în serios dorința de a păstra euro la funcția pe care o are astăzi. Very much. Mulțumesc foarte mult. Acum trecem la Paolo Manase, profesor de macroeconomie și politică economică internațională la Universitatea din Bologna. Aveți cuvântul. For the invitation. Vă mulțumesc frumos pentru invitație. N-am să îmi citesc discursul pentru că s-ar putea să avem probleme de interpretare, așa încât am să încerc să improvizez mai degrabă decât să citesc. Am să fac o scurtă introducere, după aceea am să vorbesc despre reformele pe termen scurt și pe termen mediu, care ar trebui să fie implementate din punctul meu de vedere, și în încheiere am să fac câteva comentarii despre trei aspecte care sunt, uh, în primul rând, reforma 4 de stabilitate și de creștere, reformele macroeconomice și euroobligațiunile. Oricum, discursul meu uh, cred că îl aveți deja sau vă va fi distribuit. Aș vrea să încep prin a spune că criza europeană nu a dispărut odată cu noul an. Uh, am văzut uh, că a crescut spreadul uh, la ratele dobânzilor pentru datoriile suverane a țărilor europene cele mai vulnerabile și acest lucru trebuie să ne avertizeze pentru că țări precum uh, Portugalia, Spania, Belgia sau Italia ar risca să cunoască soarta Greciei sau a Irlandei. Și Motivul este foarte simplu. În Uniunea Europeană nu avem instituțiile adecvate pentru a preveni criza sau pentru a o rezolva. Așadar, misiunea pentru a reforma instituțiile noastre este una deosebit de uh, mare și s-ar putea chiar să duce în lipsă de timp. Guvernele naționale, în general, uh, reacționează în funcție de constrângerile pe plan național și nu se gândesc la binele tuturor, la binele comun, deși deciziile lor au implicații la nivel european. Și istoria ne-a arătat uh, că dacă ne uităm la evoluția uh, monedelor, a datorilor suverane din ultimii 40 de ani, că crizele sunt niște animale ciudate. Mai întâi se târăsc pe pământ și apoi dintr-o dată se reped la tine și răspândesc în jur panică. Mai multe măsuri uh, importante deja au fost um, anunțate sau luate de exemplu, stabilirea acestui mecanism european de stabilitate care va deveni permanent după 2013 și unde există și clauze de acțiune colectivă sau emiterea de noi obligațiuni, un angajament pentru a sprijini din punct de vedere financiar această facilitate pentru stabilitate financiară în europeană până în anul 2013. S-a vorbit despre implementarea unui nou cadru pentru supravegherea macroeconomică, lucru bun sau această propunere recentă uh, pentru uh, soluționarea și redresarea în sectorul bancar, precum și pentru întărirea uh, supravegherii și reglementării sectorului financiar. Însă, toate aceste măsuri nu au reușit să îndepărteze îngrijorările și mai ales presiunile pe termen scurt de pe piețe tocmai pentru că aceste măsuri au fost luate uh, din cauza evenimentelor care au avut loc, au fost forțate de aceste evenimente și au fost adoptate pas cu pas. Ce ar trebui să facem? Având în vedere cât de uh, uriașă este misiunea, ar trebui să fim foarte atenți la ordinea în care facem reformele instituționale. Avem nevoie de abordări inovatoare, având în vedere faptul că vechile politici au eșuat. Acum, haideți să încercăm să vedem ce este cu adevărat urgent, care sunt măsurile de luat pe termen scurt, urmă, în următoarele săptămâni și luni. Cred că prioritatea priorităților este extinderea capacității de creditare a mecanismului european de stabilitate și a facilității uh, financiare. Acest lucru este necesar, dar nu este suficient pentru a putea pune capăt acestor uh, operațiuni speculative cu obligațiuni de datorii suverane și pentru a câștiga timp pentru următoarele reforme instituționale, pentru că știți că uh, Volumul total al datoriilor suverane pe perioada 2011-2013 este de numai puțin de 2,85 de trilioane de dolari, iar Portugalia, Italia, Irlanda, Grecia și Spania au obligațiuni care ajung la maturitate în 2011 în valoare totală de 502 miliarde de euro. De aceea cred că capacitatea de creditare a uh, facilității pentru stabilitatea financiară ar trebui să fie de 1,7 până la 2 trilioane pentru a acoperi cererea potențială din partea Irlandei, Greciei, Portugalei și Spaniei pe perioada aceasta, 2011-2013. Și am putea să facem acest lucru dacă, de exemplu, extindem capacitatea de a acorda împrumuturi de către Banca Centrală Europeană către Facilitatea Europeană sau am putea să dăm posibilitatea Facilității pentru Stabilitate Financiară să cumpere bonuri de trezorerie. Ideea este că trebuie să avem un arsenal cât mai puternic pentru a ne apăra de atacurile speculative. A doua urgență este că, așa cum s-a mai spus, capacitatea de creditare a acestui mecanism european ar trebui să fie masivă, supusă unor condiții și ar trebui să aibă rata dobânzii subvenționată, astfel încât să ușureze din problemele de sustenabilitate și să fie acordată numai acelor uh, țări care au probleme de lichidități pe termen scurt. Un alt lucru este că acele țări care sunt în situație de insolvență, deci trebuie să facem distinția între acele țări care au probleme de lichidități și ce pe termen scurt și cele care au probleme de insolvență. Cele care au probleme de insolvență ar trebui să-și restructureze în mod unilateral datoria cât mai repede cu putință. Și acest lucru poate să fie făcut prin oferte de schimb, așa cum s-a întâmplat cu Ucraina, Uruguayul și Pakistanul în anii 90. Istoria ne arată că în cazul neplății datoriei, costurile sunt mai limitate în cazul unei structurări unilaterale. Dacă facem această distinție între țările cu probleme de lichidități și cele în situație de insolvență, vom putea să oprim contaminarea din prima categorie la a doua. În același fel, în acest cadru pentru recapitalizarea băncilor, pentru soluționarea datoriei bancare, pe care o discutați acum, ar trebui să considerăm și acest cadru ca fiind o urgență. îi se spune vorba, vorbitorului că trebuie să accelereze puțin. În ce privește reformele pe termen mediu, aș vrea să fac câteva remarce despre reforma pactului de stabilitate și de creștere. Consider că principala problemă constă în faptul că ajustarea trebuie să fie direct proporțională cu datoria. Și s-a vorbit despre acest, uh, această cotă parte de 60% din PIB pentru, ca plafon pentru datoria publică. Dacă menținem această cifră, există mai multe riscuri. Se vor face ajustări deloc credibile de către țările cele mai îndatorate. Belgia poate să facă o reajustare potrivit regulilor proprii și își va crește balanța, uh, bilanțul primar uh, cu 5 până la 6% într-un termen foarte scurt, ceea ce, cum spuneam, este puțin credibil și uh, între a risca niște sancțiuni care reprezintă o, o cotă parte mai mică din PIB și a fi obligat să își reducă cheltuielile publice cu un procent atât de mare, cred că majoritatea țărilor vor alege sancțiunile. Criza încă nu s-a terminat și, așa cum știm, există dezechilibre foarte mari între țările membre și trebuie să vedem bine cine poate să facă o uh, politică de austeritate mai uh, redusă sau mai extinsă. O altă idee care a tot circulat este că, în loc de această regulă, am putea să introducem un mecanism care să semene cu acel sistem al permisului de conducere pe puncte. Câștigi puncte atunci când uh, te comporți bine și le pierzi atunci când uh, nu respecti regulile. Dacă am avea un asemenea mecanism, foarte simplu de altfel, țările ar avea o politică de stabilizare și ar avea motive să uh, aibă disciplină fiscală. Acum dați-mi voie să trec și în, cu asta închei la câteva observații despre o agenție a datoriei europene și despre emisia de uh, euroobligațiuni comune. Așa cum a spus și domnul profesor Monti și antevorbitorul meu, mai multe lucruri ar trebui luate în serios Însă, personal, am ceva obiecții în ce privește uh, momentul în care vor fi uh, introduse, emise aceste euroobligațiuni. Dintr-o, din perspectiva economistului, orice obligațiune are o valoare pe piață și se așteaptă ca pe viitor uh, să existe un surplus bugetar în țara care a emis aceste obligațiuni care se permită să-și plătească datoria. Dar întrebarea se pune cine va avea suficient surplus bugetar pe viitor pentru a exista garanția că aceste obligațiuni vor fi cu adevărat plătite. Dacă țări precum Germania și țările de jos pot să își permite să aibă un surplus bugetar suficient pentru a plăti uh, aceste euroobligațiuni, când ajung la maturitate și să spunem că ar accepta chiar să uh, financeze cu alte cuvinte datoria țărilor din Sud. Însă, acest lucru nu poate să fie fezabil dacă nu există mai multă integrare fiscală și dacă nu se acceptă o pierdere a suveranității fiscale de către țările cele mai îndatorate. Deci dacă nu se întâmplă astfel lucrurile, opțiunea nu este viabilă. Pentru ca euroobligațiunile să fie o propunere viabilă, atunci avem nevoie de mai multă integrare fiscală decât există în prezent. A doua dificultate din această propunere ține de calendar pentru că se face distinția între datoria prioritară, așa numita, așa numita senior debt în engleză, și datoria neprioritară. Mai întâi, ideea e că ai vrea să uh, ai această propunere făcută uh, în mod surprizător, dar nu se poate întâmpla astfel. A doua modalitate este să rezolvi problema datoriei, deci să nu mai ai țări în, în situație de insolvență, insolvență și abia după aceea emiți euroobligațiuni. Dar aici se vorbește despre o dată, anul 2013, când aceste euroobligațiuni vor fi emise. Deci orice investitor știe că dacă cumpără acum uh, uh, bonuri de trezorerie portugheze, până în 2013 va pierde capital. De aceea nimeni astăzi nu va dori să investească în datorii suverane care pe viitor vor fi considerate datorii puțin prioritare, neprioritare. Da, știu, știu, știu că trebuie să închei și vă mulțumesc pentru atenție. We have distributed the text. Mulțumesc foarte mult. Am uh, dat tuturor colegilor textul dumneavoastră, deci tot ceea ce ar trebui să lăsați deoparte, ei pot să citească după aceea. Acum are cuvântul domnul uh, Gustav Horn, care este și profesor și director la Fundația Hans Böckler. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Permiteți-mi, vă rog, să încep prin a explica filozofia Uniunii Monetare. Ce este aceasta în, din punct de vedere economic, pe lângă aspectele politice? Este vorba de un acord de a avea o rată comună de inflație – această rata inflației este bine definită de către Banca Centrală Europeană și este stabilită undeva pe la 2%. Acesta este ținta. Orice țară suverană trebuie să aibă grijă în politicile sale să țină cont de aceste limite. Trebuie să Vedem însă că mai multe, două grupuri de țări nu au respectat această limită. Un grup de țări au uh, avut tot timpul rate de inflație mai mari decât această țintă. Mai ales o țară foarte mare, însă, a avut uh, în celălalt grup o rată a inflației mai mică decât această țintă. Aceasta pare un lucru tehnic la prima vedere, dar de fapt are consecințe foarte severe și foarte grave, și anume că acele țări care sunt, au o rată mai ridicată pierd în competitivitate în, în zona euro, ceea ce duce la deficite structurale ale acestora. Cu alte cuvinte, aceste țări cresc constant în datoria lor externă. Nu e vorba numai de o datorie publică, ar putea fi o datorie publică, dar este și o datorie privată, de obicei. Celălalt grup a acumulat active o lungă perioadă de timp prin surplusuri pe care le aveau în contul lor curent, chiar și în domeniul privat pentru că acest, uh, acest exces era o dovadă a competitivității lor și au știut să transforme acest avantaj în creșterea economică. Însă aceasta nu este o strategie sustenabilă. Pe partea datoriilor este clar, nu poți să te îndatorezi la infinit. La un moment dat trebuie să plătești înapoi datoria și rata dobânzii. Și piețele reacționează cu panică, de obicei, cum, am văzut în ultimele luni. Dar acesta, aceasta lovește și acele țări care au un surplus, pentru că toți actorii trebuie să fie, să se adapteze la această situație și să piardă exact ceea ce par să aibă în plus. Aceasta s-a întâmplat, de exemplu, cu Germania. Există surplusuri foarte mari și, de fapt, acestea sunt nefondate. Cu alte cuvinte, Trebuie să avem o structură guvernamentală, și acesta este și subiectul audierii de astăzi, care să abordeze aceste probleme, mai ales pe termen lung, într-o viziune structurală. De aceea, mă bucur să pot constata în aceste sugestii că există, într-adevăr, o procedură pentru combaterea excedentelor în general, și că aceasta ar trebui să fie aplicată și pe viitor, nu numai uh, neapărat de la lună la lună sau de la zi la zi, pentru că vorbim aici de, de surplusuri uh, structurale și există multe motive pentru aceasta. Deficitele pot de asemenea să fie datorate mai multor motive, dar trebuie să ținem cont și de motivele tehnice, dar în general să ținem cont mai ales de termenul lung. Și putem ajunge astfel la o strategie care să ducă la o procedură de identificare a deficitelor sau exceselor structurale și să le abordeze cu o politică potrivită. Având în vedere această situație, nu trebuie să ne concentrăm doar pe ceea ce se concentrează dezbaterea în opinia publică, pe datoria publică. Acesta este un singur aspect. Într-adevăr, o parte din datorie este public, așa cum e cazul Greciei, de exemplu. Trebuie să ținem cont și de acest aspect, bineînțeles. Dar trebuie să ținem cont și de datoria privată. S-ar putea ca aceasta, care provine din uh, sectorul privat, să creeze, de exemplu, bule de săpun care apar în anumite branșe și care slăbesc acest angajament față de uh, un deficit sustenabil, combătut sustenabil în toate țările, cum ar fi, de exemplu, în Spania sau în alte țări. Ambele surse de dezechilibru, de îndatorare, trebuie să fie abordate de către o structură guvernamentală europeană, de guvernanță. Avem nevoie, deci, de o instituție pentru aceasta care să abordeze aceste probleme. De aceea eu sunt pentru amendamentul care a venit din partea Parlamentului de a crea o astfel de instituție care poate fi numită cum doriți, dar eu voi lua, de exemplu, numele Fondului Monetar European care s-a vehiculat, pentru că, de fapt, avem nevoie de o agenție care să fie capabilă să facă această analiză a contului curent, să identifice problemele structurale, deficitele și surplusurile structurale și să dezvolte, practic, o abilitate tehnică de a sugera țărilor care încalcă aceste reguli de a adopta politici cu care să poată depăși situația. Permiteți-mi să vă amintesc că în criza actuală am avut o dezbatere dacă sau nu să se facă apel la femei. BCE-ul a fost împotrivă în mod puternic, dar a trebuit să apelăm la femei dintr-un motiv foarte simplu. Capacitățile tehnice ale zonei euro nu au fost suficiente pentru a putea aborda problema contului curent. Aceasta nu este numai o problemă economică, ci și una politică. Dacă trebuie să apelăm la Washington pentru a rezolva problemele Europei, imediat suntem, bineînțeles, la nivel de G20, subiect uh, și mai ales uh, obiect de, de presiuni. Din perspectivă politică, nu este neapărat o situație foarte bună pentru Uniunea Europeană ar trebui să ne putem rezolva problemele interne singuri și să ne rezolvăm problemele de balanță singuri. Însă, din acest motiv politic, este clar că avem nevoie de un mecanism care să ne dea această capacitate tehnică pentru a aborda problemele structurale care apar. Apoi se mai pune o întrebare foarte dificilă, care deja a fost vehiculată de către colegii mei înainte, și anume cum se finanțează un astfel de mecanism. Eu sunt într-adevăr pentru ceea ce Paul de Grave a spus înainte în legătură cu euroobligațiunile. Cred că euroobligațiunile ar fi o cale foarte potrivită de a crea surse de finanțare. Nu trebuie însă să nu uităm condițiile, și anume condițiile pe care țările trebuie să le îndeplinească pentru a putea participa și pentru a combate deficiturile de cont curent. Trebuie, deci, să nu emitem aceste obligațiuni într-o manieră nelimitată. Trebuie să avem, bineînțeles, un plafon de 60% din PIB, care este o cifră foarte bună, sau, după cum a făcut o, uh, um, propunerea, în propunerea Bruegel, ideea de obligațiuni roșii prin care surplusul uh, poate fi finanțat la costuri mai ridicate decât celelalte. Aceasta dă, practic, uh, o uniune mai puternică, o, o calitate și o entitate mai unită Uniunii Monetare, pentru că, de fapt, momentan noi nu am finalizat Uniunea Monetară și Economică. Avem prea multe diferențe în politicile fiscale. Acestea nu au fost gestionate astfel încât să își uh, respecte angajamentele față de Uniunea Monetară. Avem nevoie de aceea de o instituție suplimentară care să se uite la greșelile care s-au făcut și care are și mijloacele de a preveni greșelile pe viitor. Eu cred, deci, că euroobligațiunile sunt într-adevăr o variantă bună. Toate acestea însă trebuie să fie puse în aplicare destul de repede. Nu cred că se vor întâmpla în următoarele două-trei zile, dar avem nevoie, deci, între timp, de câteva măsuri urgente și cred că cu uh, fondul de stabilitate FSF am putea să înlocuim ceea ce avem în momentul de față și să acționăm chiar pe termen scurt. Primul lucru care s-ar putea întâmpla foarte repede este scăderea ratei dobânzii al unor țări prin fonduri de la FSF. Pentru că acesta este una din obstacolele care se de care se împiedică anumite state când doresc să apeleze la FSF. Unele țări sunt obligate, sunt împinse să facă apel la aceste fonduri, deci e o contradicție pe care putem să o rezolvăm dacă scădem rata dobânzii și dacă avem, deci, o rată de refinanțare a FSF-ului propria lui, care ar stabiliza piețele. Cred că este foarte important, deci, acum să liniștim piețele pentru ca să putem lua aceste măsuri. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte, și acum trecem mai departe la întrebări. Cei care doresc să ia cuvântul, vă rog să ridicați mâna acum. Îl am pe and Philippe. Anybody else wanting to... Jean-Paul, Udo, Servon și Filip. Dacă nu ridicați mâna acum, s-ar putea să nu mai fie loc. Jean-Paul, ai cuvântul. Merci, Madame la Présidente, merci. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc vorbitorilor care ne-au adus aceste lămuriri. Dacă, ne, dacă îmi permiteți, aș vrea mai degrabă decât să pun întrebări, să fac niște observații impertinente. În primul rând, în legătură cu piețele, cred că piețele niciodată nu se vor sătura. Obiectivul piețelor este să transmită riscul altora și până la urmă să nu își asume niciun risc și pentru a nu avea riscuri se cere celor care pot să o facă să garanteze pentru acest risc. A doua remarcă impertinentă. Vorbim despre euroobligațiuni, dar aș vrea să știu care este definiția lor precisă, pentru că fiecare vorbitor care se referă la euroobligațiuni are propria lui concepție despre acest instrument mergând de la obligațiuni clasice până, când la, până la uh, mutualizarea unei părți a datoriei. Constat, de exemplu, că aceste piețe ale aceste piețe europene sunt gata să subscrie la uh, emisiunile făcute. De exemplu, ca la piețele de la țară, când ceri ceva, sper să obții mai mult și până la urmă celălalt nu cedează eu sper că nici statele membre nu vor ceda și vor da un sens politicii euro. Și o ultimă remarcă și întrebare. Constat că niciun stat nu va putea să împrumute ușor, în afară de câteva state mari. Și ați uh, spus că împreună ar putea să împrumute în mod serios. Și vă întreb cine dă banii înapoi și cu ce pentru că știu și eu ce visează finanțiștii, am lucrat și eu într-o bancă. Datoria permanentă trebuie să fie rambursată, trebuie rambursate obligațiunile emise. Iată deci câteva observații impertinente și o întrebare în legătură cu rambursarea datoriei. Sper să îmi răspundeți pentru că adevărata problemă este cea a datoriei și orice datorie trebuie plătită. Am să vă dau cuvântul întâi tuturor ca să avem toate comentariile, că altfel intrăm în criză de timp. Udo! Domnule de Groe, la început ne-ați amintit despre cât de gravă este situația. Ceilalți vorbitori au făcut propuneri destul de uh, extinse de acțiune politică și noi propuneri de guvernanță. Uniunea Europeană trebuie deci să uh, reacționeze la dificultă dificultățile menționate de domnul de Groe. Când um, mă uit la aceste propuneri, pactul de stabilitate și creștere, reforme, sunt, mi se pare că suntem foarte departe de o, un astfel de răspuns uh, holistic. Suntem foarte departe. Noi încercăm acum să uh, punem la punct uh, micile detalii, dar ne aflăm încă blocați într-o gândire paseistă în legătură cu cum ar trebui să ne consolidăm instrumentele. Mă uit, de exemplu, la pactul de creștere și stabilitate și la propunerile comisiei. Ele nu ne aduc unde se spune aici că am dorit să fim nu se vorbește de o abordare foarte extinsă a dezechilibrului sau o abordare foarte largă a reglementărilor. Deci, ce trebuie să obținem noi acum, concret, în munca noastră? Ce trebuie să facem pentru ca Parlamentul nostru să poată, împreună cu Comisia și cu Consiliul, să adopte o altă structură de guvernanță. Aceasta este întrebarea. Cum putem să stimulăm statele membre să ne urmeze? Mulțumesc! Mulțumesc, Pervanș! Mulțumesc, în primul rând vreau să-mi cer scuze Profesorului de Grow am venit după intervenția sa, dar uh, mi s-a spus că a fost foarte interesantă. Eu am două întrebări transversale. Prima, aș vrea să uh, aflu de la invitații noștri pe ce loc plasează ei fiscalitatea în consolidarea guvernanței economice. Știu că este un subiect dintre cele mai dificile pentru că nu beneficiază de unanimitate, dar este, una din, uh, este unul din punctele cele mai slabe. Uh, dintre uh, tot ce ține de Uniunea Economică și Monetară. Deci cum abordăm acest subiect și pe ce loc trebuie să-l plasăm în pachetul de reformă pe care îl discutăm acum. După aceea, în centrul acestei reforme a textelor uh, privind consolidarea guvernanței economice, apare un concept original și anume prudent fiscal policy, politică fiscală prudentă. Eu nu știu ce înseamnă exact prudent fiscal policy. În numele Comisiei de Ocupare și Afaceri Sociale am cerut o formulare alternativă și anume Efficient Fiscal Policy. Pentru că uh, nu, vă, nu împărtășim această abordare de Prudent Fiscal Policy. Nu mai repet uh, raționamentul referitor la politica bugetară și despre cum să uh, construim în același timp o bază care să permite, să, să permite alimentarea unei creșteri sănătoase și în același timp o reducere a datoriei. Domnule Manase, ați uh, reluat oarecum uh, gândirea domnului Hissing și anume că nu trebuie să băgăm uh, pe această ușă niște reforme fundamentale. Însă, în legătură cu euroobligațiunile, există un răspuns la o întrebare care apare imediat, inclusiv în legătură cu construirea unei piețe europene a datoriei. Dar există și un instrument foarte puternic, potențial, dacă vrem cu adevărat să facem progrese în legătură cu guvernanța economică nu este doar vorba de o uh, rată de împrumut pentru finanțarea datoriei publice. Și vă rog să spuneți ceva pe acest subiect. Domnule Horn, ideea că Comisia ar putea să deschidă o procedură de încălcare pe această bază este nerealistă. Și aici se pune problema indicatorilor. Uh, împărtășesc abordarea dumneavoastră și anume că o abordare care este doar cantitativă și deloc calitativă, așa cum se prevede în textul Comisiei, nu va ameliora plus valoarea guvernanței europene în ceea ce privește creșterea și crearea de locuri de muncă. Deci, din acest punct de vedere, ce putem propune ca mecanism de supraveghere? Trebuie să abandonăm orice mecanism de supraveghere? Nu cred că asta ați vrut să spuneți. Dar cum analizăm o guvernanță eficace, dat fiind că până acum indicatorii nu au fost prezentați ca indicatori uh, calitativi, ci doar cantitativi. Am ajuns la jumătatea întrebărilor, deci cred că aș putea să dau cuvântul acum experților pentru răspunsuri și am să vă dau cuvântul în ordinea în care ați vorbit inițial ca să nu Uh, mă încurc, vă rog să nu depășiți patru minute pentru răspunsuri. Mai întâi, profesorul de Groe. Aș dori să răspund mai întâi la întrebarea foarte pertinentă adresată de domnul Gozes. Cine rambursează datoria? O datorie sustenabilă nu trebuie să fie rambursată. Pornind Pornind de la această constatare, dacă datoria este sustenabilă, nu e niciun motiv să fie rambursată, pentru că poate fi menținută și refinanțată perpetu. Deci, întrebarea este care este, de fapt, sustenabilitatea datoriei. Pentru că probleme apar numai dacă datoria nu este sustenabilă. Și aș dori să mă introduc un element. Totul depinde și de rata dobânzii. Astăzi, guvernul irlandez are 9%. La 9% orice datorie este nesustenabilă. La 9% nici datoria germană nu este sustenabilă. Deci se pune aici o problemă de rata dobânzii și este vorba de o uh, rată care este impusă de piețe din motive care nu sunt întotdeauna raționale, dar care au mare legătură cu panica Și deci se poate, dacă este așa, se poate face altceva. Se pot întreprinde acțiuni pentru a influența rata dobânzii pentru datoria irlandeză. Era doar un element pe care doream să-l uh, introduc aici pentru a sublinia că calitatea unei datorii de a nu fi sustenabilă depinde în mare parte de rata dobânzii și că una dintre problemele asupra cărora am insistat este că uneori piețele sunt atât de gripped, atât de prinse de panică, încât apare un element uh, în mod automat care face ca orice datorie să nu fie sustenabilă. De aceea este necesară acțiunea colectivă și susțin propuneri cum este acel, acest fond european care face posibilă diminuarea ratei dobânzii, în așa fel încât aceste state să poată să înceapă un program de redresare, care pe termen lung trebuie să transforme această datorie într-una sustenabilă. Aș dori să mă refer și la un alt aspect menționat de unul dintre deputați, în uh, legătură cu obligațiunile uh, și cât de concretă trebuie să fie această propunere, noi am făcut această propunere foarte concret în legătură cu obligațiunile și e vorba de una din multele propuneri de progres și sigur nu e singura. Și cred că ar fi mai bine să uh, ne gândim la schimbări instituționale care să ne aducă mai aproape de o uniune politică. Economiștii spun că de la bun început, când s-a început să creat zona euro, că zona euro nu va supraviețui în lipsa unei uniuni politice. Asta știau bine toți economiștii. Zona euro a fost pornită din motive politice, a fost un proiect politic. Iar eșecul a fost că uh, am început această zonă euro fără să luăm și uh, măsuri de trecere la o uniune politică. Acum ne așteaptă această provocare, trebuie să facem pași mărunți. Unul din ei ar fi emisiunea de, obligațiuni, de euro, euro-obligațiuni, un alt pas acest fond european. Sunt uh, tot felul de măsuri care uh, ne garantează că nu vom suferi o divergență prea mare. Și sunt de acord cu profesorul Manase că această idee de indicatori nu, nu va funcționa niciodată. Pactul de creștere și stabilitate a fost și el bazat pe o numerologie de felul acesta și nu a funcționat bine. Este de neconceput ca în democrațiile moderne politicienii să se uh, facă supuși unor numere și după aceste numere să aplice sancțiuni. Este science fiction sau uh, ficțiune politică, care nu va funcționa niciodată. Politica nu înseamnă să uh, te iei după numere, ci să iei decizii. Și uh, noi avem foarte multe de făcut ca să ne asigurăm că uh, se produce convergența între state și că nu o ia fiecare în altă direcție, cum s-a întâmplat recent. Mulțumesc, domnule profesor Manase. Mulțumesc pentru aceste întrebări. Am să răspund la câteva dintre ele, nu la toate. O întrebare a doamnei Be Berez ce înseamnă o politică fiscală prudentă? Doamna Beres a cerut clarificări în acest sens. Ce se înțelege în mod tipic prin prudent fiscal policy este că bugetul trebuie să fie echilibrat pe uh, parcursul ciclului economic. S poate fi, se produce o recesiune, o să poate exista un mic surplus, dar până la urmă, la sfârșitul ciclului, ieșim echilibrat. Asta înseamnă, așa se face stabilizarea, nu? Și cred că global nu este un concept uh, stupid, însă, după cum spunea domnul de Grau, sunt, uh, întrebarea de fapt este dacă datoria este sustenabilă și ajung astfel la a doua întrebare în legătură cu euroobligațiuni. Probabil că n-a fost clar în prezentarea mea, însă ce voiam eu să spun este următorul lucru. Valoarea unei obligațiuni, în general, este dată de valoarea prezentă a surplusurilor care o vor finanța. Dacă emiți o euroobligațiune, trebuie să te întrebi cine uh, aduce acest surplus, a cui valoare va da valoarea obligațiunii. Pentru că nu avem un buget european și e o întrebare bun, importantă. Ori avem buget, ori nu avem. Deci, dacă nu avem un buget european, e greu să, să nu te gândești că acestea vor fi finanțate din surplusul guvernelor, care vor fi finanța deficitul altora. Deci, eu cred că euroobligațiunile ar fi fezabile pe plan politic numai dacă s-ar merge mult mai departe cu integrarea fiscală. Și astfel, uh, guvernele naționale ar ceda un pic din suveranitatea lor națională instituțiilor europene. În legătură cu guvernanța, sunt puțin sceptic în legătură cu faptul că euroobligațiunile în sine pot duce la schimbări majore de guvernanță în Uniunea Europeană. Din uh, motivul uh, că nici moneda unică nu a prea reușit să uh, ducă la o convergență a politicilor fiscale naționale. Deci nu cred că este ușor să pornești de la chestiuni monetare. Prin schimbări monetare și management s-a crezut că se va ajunge la o convergență. Nu s-a întâmplat cu moneda unică și nu se va întâmpla nici cu euroobligațiunile. În cele din urmă, ce cred eu despre indicatorii de supraveghere? Eu nu cred că aici problema este dacă trebuie să avem încredere în numere și să le urmăm orbește. Nimeni n-a făcut așa ceva vreodată. Cred că nimeni nu le ia în serios, însă ce indicatori au fost propuși ca fiind cruciali? Majoritatea sunt contul curent, competitivitatea, productivitatea, creșterea, care oricum nu pot fi controlate de guvernele naționale. Deci e foarte greu să construiești un sistem care să implice guvernele naționale dacă aceste lucruri scapă de sub control. Cel puțin pe termen scurt nu se poate așa ceva. Sigur că pot avea loc reforme importante structurale, reforme de piață. Și ajungem aici la lucrurile pe care le discutam cu Mario Monti de termen lung mai devreme. Asta trebuie să facă fiecare guvern, dar nu e vorba de activități cotidiene care să fie măsurate. Știți că au, acestea au avut efecte pe termen mai lung, dar nu pe termen scurt. Cred că aceasta este problema, că majoritatea indicatorilor uh, sunt exogeni, cel puțin pe termen uh, lung, ca instrumente de politică. Vă mulțumesc. Thank you, uh, professor. Mulțumim, domnul profesor Horn. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea mai întâi să răspund la întrebarea domnului Gozes. Piețelor nu le ajunge niciodată ce obțin. Vor întotdeauna mai mult. Și uneori fac adevărate crize de isterie. Pentru că presimt incertitudinea. Și atunci când oamenii nu știu ce se întâmplă și atunci când și instituțiile par a fi în pericol, evident că piețele se panichează și investitorii au tendința să-și retragă banii de pe piață. Dacă aveți o situație de overshooting, de supraestimare a prețurilor acțiunilor, vedeți această atmosferă de panică în toate țările și atunci trebuie să dăm piețelor un fel de etalon credibil la care să se poată uita și care să le servească drept uh, ghid. Dacă totul este bine cu acest etalon, atunci putem să continuăm să avem încredere. Tocmai aceasta este problema cu arhitectura, um, cu arhitectura prezentă. Tocmai din cauza că nu am avut această structură de guvernanță economică înainte, nu am putut să îndepărtăm grijile în ce privește uh, datoriile și criza datorilor suverane ale Greciei și ale Irlandei. Soluțiile propuse nu păreau credibile, sustenabile tocmai din cauza că ne lipsea această structură de guvernanță. Iată de ce este foarte important să avem o asemenea structură credibilă cât mai repede cu putință. Și, în cazul în care o vom avea, piețele nu vor mai intra în panică, vor evolua în mod ascendent sau descendent, dar nu vom mai avea aceste mișcări de, generate de panică. căci Indiferent de ajutorul acordat Greciei sau Irlandei, situația nu va părea sustenabilă în lipsa acestei guvernanțe. În legătură cu întrebarea despre ce poate face Parlamentul în această situație, este de fapt următoarea. Ar fi foarte bine dacă propunerea Comisiei sau a Consiliului care a fost deja elaborată ar fi completată și noi am cerut acest lucru. Astfel de propuneri trebuie să fie corectate, trebuie să se facă o contrapropunere în caz că nu se potrivesc și avem nevoie pe total de o manieră credibilă în care să combatem dezechilibrele și să acordăm în același timp importanța cuvenită acestei probleme, pentru că sperăm să trecem în fine peste această criză, dar s-ar putea ca pe viitor să avem următoarea criză de cont curent și cred că Parlamentul trebuie să joace un rol important în astfel de preveniri. Este o instituție europeană care are multe de zis, nu este o instituție națională căreia putem să îi uh, eventual uh, sau pe care putem să o acuzăm de interese naționale. Cred că Parlamentul European are un rol important de jucat, iar construcția unei noi mentale trebuie să fie continuată de către Parlament dintr-o perspectivă europeană. Este foarte important. Nu dintr-o perspectivă națională, care este întotdeauna totuși uh, controlată de interesele naționale, ci dintr-o perspectivă europeană și aici văd eu rolul pe care îl poate juca Parlamentul European. Mulțumesc! Mulțumesc. Filip, după aceea Silvi și după aceea Diego. Da, îmi cer scuze pentru că n-am fost aici în... înainte. A trebuit să explic situația Belgiei pe scurt, da, așa de repede v-ați întors? Da, m-am întors, am spus totul pe scurt. Două dir- întrebări directe către domnul profesor Manase. Puteți să explicați mai bine sistemul dumneavoastră de puncte? pe care noi l-am introdus uh, ca sugestie deja. Am dorit să încercăm să înțelegem mai bine această idee. Către domnul Horn, când uh, vorbiți despre faptul că avem nevoie de o instituție care să monitorizeze datoria publică și privată în Europa și deci de avem, avem nevoie de un fond monetar european, nu credeți că pentru funcția de monitorizare ar trebui să funcționeze o structură de supraveghere, cum ar fi cea pe care am instituit-o acum, pentru a putea combate așa numitele bule de săpun care se pot uh, crea din cauza datoriei. Iar o întrebare către toți trei. Am vorbit și despre politica de impozitare și am ascultat și ce a spus domnul Monti pe această temă. Credeți că acest tabu ar trebui să fie lucidat pentru ca să uh, arătăm că avem nevoie de o oarecare, în oarecare măsură de o coordonare la nivelul impozitării în Europa sau măcar în zona euro pentru ca ea să funcționeze sau credeți că acest lucru trebuie lăsat așa cum este? Mulțumesc! Silvi, mulțumesc foarte mult tuturor trei intervenienților. Am o întrebare foarte precisă pentru domnul de Grove, care aș dori, pentru ce anume aș dori să știu cum se calculează în sistemul Blue Bonds, Red Bonds, ratele de dobândă. Care este autoritatea care ia decizia, se face expost sau trebuie să existe o autoritate independentă, e mai degrabă o decizie politică. Aș dori să știu mai multe pe această temă. Apoi, bineînțeles, nici nu rezist uh, să vă întreb un lucru și anume, domnule Manase, mă deranjează un lucru în uh, ideea dumneavoastră, și anume că plecați de la premiza că, făcând parte dintr-o uniune economică și monetară, de fapt suntem în continuare suverani și că, în oarecare măsură, ar trebui să luăm decizii care să meargă în direcția suveranității naționale. Eu cred că aceasta este o fabulă, o, un mit, eu sunt convinsă că are multă putere acest mit, dar cred că de fapt adevărul este exact pe dos. Ne aflăm într-un sistem în care suveranitatea este repartizată între toată lumea. Și dacă ne gândim, de exemplu, la Franța, este de asemenea uh, un exemplu în acest sens, pentru că Bundesbankul decide nivelul, ratele de schimb și așa mai departe, așa cum se întâmplă cu altele și trebuie să ne recâștigăm oarecum suveranitatea în anumite domenii. Cred că felul în care se prezintă această dezbatere, spunând că există pe de-o parte parlamente suverane și că ar trebui să le înlăturăm o parte din această suveranitate, ne duce la o dificultate suplimentară. Am putea spune exact pe dos că avem o monedă comună, că această decizie a fost luată fie în parlamentele naționale care au ratificat-o sau de către popoare direct, deci suntem într-o situație de suveranitate um, comună și deci unde trebuie să încercăm, până unde să meargă această suveranitate reciprocă, fie până la fiscalitate sau, cum a zis Pascal, sau nu. Dar e o problemă de fond, pentru că există un o escrocherie, aș zic eu, care se vehiculează, că, care ne spune că avem toate avantajele unei monede comune, protecția pe care ne oferă o monedă comună, fără să trebuiască să avem obligații pe de altă parte. Mulțumesc! Diego. Diego, vă mulțumesc. Am promis că voi fi succint și așa voi face. Am o singură întrebare pentru toți cei trei invitați. Vreau să le mulțumesc pentru prezentările dumnealor și vreau să întreb în legătură cu datoria. Ce credeți dumneavoastră despre această regulă a reducerii cu o douăzecime pe an a acestei datorii? Domnul profesor Manase, în prezentarea dumnealui, a atins acest punct și vreau să știu dacă sunteți de acord cu această regulă. Considerați că ea ar trebui să fie mai flexibilă? În raport se spune că reducerea trebuie făcută nu pe an, ci pe o perioadă de trei ani, sau eventual să fim și mai flexibili și să ne gândim la o altă soluție și care ar fi aceasta. Doamna președintă, mulțumesc. Da, tot în aceeași ordine, vă rog să luați cuvântul <clears throat> și să nu depășiți 5 minute. Vă mulțumesc, spune domnul profesor de la Universitatea din Luvan. Mai întâi vreau să-i răspund domnului Lambert la întrebarea despre impozitare, dacă avem nevoie de mai multă coordonare fiscală. Cred că nu este nicio îndoială asupra faptului că zona euro, pe termen lung, va supraviețui numai dacă vom uh, transfera o parte din suveranitatea uh, statelor membre <clears throat> la nivel european și mai ales în ceea ce privește bugetul și fiscalitatea. Este o condiție necesară pentru supraviețuirea pe termen lung. Iar acum, tocmai trebuie să ne îndreptăm spre această direcție, dar se vede treaba că e foarte dificil să o facem dintr-o dată și nu putem decât să avansăm încetul cu încetul. Personal, cred că ar trebui să dăm dovadă de mai multă ambiție decât um, ceea ce apare în textele dezbătute în prezent. Cum a spus și unul dintre vorbitori, actualele texte sunt atât de puțin ambițioase încât dacă nu facem mai mult, nu vom putea să preîntâmpinăm o nouă criză care probabil că se va solda cu colapsul total al zonei euro. În ce privește problema calculării ratei dobânzii, eu m-am gândit că rata care este aplicabilă euroobligațiunilor, care va fi una singură, trebuie însoțită de un mecanism de redistribuire pentru acea partea datoriei care va fi prioritară, cea care va corespunde euroobligațiunilor albastre și atunci va trebui să corelăm această rata dobânzii pentru euroobligațiuni cu cea de pe piețele naționale, atâta timp cât aceste piețe naționale există. Dacă ele nu, ele nu vor mai exista, nu vor mai persista nici, nici această problemă a redistribuirii. Va trebui să găsim o formulă pentru a limita costurile. Astăzi Irlanda plătește 9%, rata dobânzii Grecia 12% și pentru mine este de neconceput că în uh, cazul existenței unei, unor euroobligațiuni albastre, aceste două țări vor plăti în continuare asemenea ratele dobânzii de 9 sau respectiv 12%. Deci, cum spuneam, trebuie să reușim să ajungem la un fel de redistribuire a povarei, care să facă posibilă eliminarea problemei cu care se confruntă astăzi țările care au un rating AAA pentru că ele ar risca să plătească o rată a dobânzii mult prea ridicată pentru asemenea euroobligațiuni decât dacă ar emite ele însele obligațiuni. Mulțumesc. A, mă scuzați, mai era și întrebarea domnului Feio despre reducerea datoriei cu o douăzecime sau cu o abordare mai flexibilă. Eu sunt în favoarea unei abordări mai flexibile, nu sunt deloc de acord cu asemenea cifre mult prea rigide, mult prea precise și cred că și domnul profesor Manas este de acord cu mine. Avem nevoie așadar de flexibilitate. Însă, dacă tot mi s-a dat cuvântul, vreau să subliniez și un alt lucru. În zona euro, în ultimul timp, există o obsesie a chestiunilor bugetare, ca și cum singura problemă astăzi ar fi cea a deficitelor și a datoriilor um, excesive, dar și în trecut au existat asemenea scenarii. în trecut a existat și o criză a acumulării datoriilor private, care erau și ele excesive. Deci atunci când vorbim despre consolidarea patului de stabilitate și de creștere, cred că de fapt vorbim uh, complet pe lângă subiect pactul de stabilitate și de creștere nu are nimic de a face cu criza actuală și totuși noi ne încăpățânăm și ne concentrăm numai pe acest, acest subiect și vrem să impunem aceste politici mult prea austere care de fapt nu soluționează chestiunile bugetare. Thank you very much. So... Mulțumesc, domnule profesor Manase. Mulțumesc, vreau să spun că sunt de acord cu observațiile că în criza inițială au existat state care au fost uh, considerate ca state care aveau surplus sau un buget echilibrat și după aceea, de fapt, au căzut într-o acumulare uriașă a datoriei prin recesiune. Deci, uh, de aici vin aceste idei. Mm, pe de altă parte, este de asemenea adevărat că statele europene au fost în creștere mult înainte de criză și că există o problemă clară, nu numai în legătură cu sistemul actual de creștere și stabilitate care nu funcționează, dar și acum că datoria este mai mare de 8% din PIB și cum facem să ne întoarcem la o situație mai stabilă sau mai sustenabilă. Cred că ambele afirmații sunt adevărate. Aș vrea să trec acum la prima întrebare a domnului Lambert în legătură cu sistemul Sistemul pe puncte. Uh, am o informație care a fost publicată în documentele FMI în 2007. Nu e un document instituțional, mai degrabă unul academic, dar ideea este următoarea. Ideea este că ar trebui să se încerce construirea unui sistem în care să existe ambele tipuri de disciplină fiscală, cum spuneam mai devreme, cea legată de un buget echilibrat în, pe parcursul ciclului de afaceri și pentru a realiza asta să nu renunțăm nici la uh, stabilizare. Și cum obții, uh, să nu facem exces de zel și să renunțăm la stabilizare. Și cum s-ar putea face acest lucru pentru o țară la un anumit moment să se calculeze ce este de dorit pentru buget, pentru a face totul sustenabil și astfel să se creeze un reper referitor la ajustările necesare. Și în funcție de aceste ajustări să se construiască un sistem de puncte. Să zicem, dacă un stat face mai mult cu două puncte procentuale decât ce se cere, să câștige credit ca să poată face mai puțin atunci când e cazul. Și dacă se procedează așa, veți vedea că, în medie, politicile sunt sustenabile, dar uh, statele încă mai au la dispoziție o flexibilitate de a se uh, dezvolta mai mult în vremuri grele și de a se adapta mai mult în vremuri bune, ceea ce exact uh, este și obiectivul dorit. Ideea este că dorim menținerea unui sistem flexibil și să ne asigurăm că în medie se ajunge la o convergență uh, către politici sustenabile și stabile. Cam aceasta era ideea. În ceea ce privește spusele doamnei Gular, nu cred că nu sunt de acord cu dumneavoastră în legătură cu suveranitatea și împărțirea, repartizarea între guvernele naționale și guvernarea europeană nu am o uh, părere specifică în acest sens. Dar observațiile mele se referă mai mult la uh, unde anume se pune ștacheta, cum ați spus dumneavoastră în franceză mai devreme. Și uh, eu cred că această ștachetă, această bar, ar trebui să fie plasată mai mult pe coordonarea la nivel european. În legătură cu ce a spus domnul uh, Feio, îmi cer scuze dacă v-am pronunțat greșit numele, această, și reducerea aceasta de uh, 1 pe 20, cum s-a propus în, de către comisie în septembrie. Eu critic această propunere uh, din trei puncte de vedere. În primul rând, majoritatea statelor, cu câteva mici excepții, se află acum la peste 60%, majoritatea chiar peste 80% din PIB. Și implementarea unei astfel de reguli ar necesita o coordonare între toate statele din Uniunea Europeană, o contractare coordonată. Și dacă toate statele s-ar face acest lucru coordonat, uh, uh, situația ar fi mult mai severă și impactul asupra economiei europene ar fi foarte mare. Acesta este primul lucru. Cea de-a doua obiecție, aveți, avem deja o, o monedă comună care a fost mult dezvătută. Însă ce nu dorim este să avem și aceleași reguli pentru toți. Pentru că știți că există dezechilibre între țări, deci un stat ca Spania sau Irlanda, care are un deficit mare de concurent și Germania care are surplus, e clar că dacă Germania uh, contrage, uh, situația va fi mult mai dificilă în celelalte state. Deci, uh, dorim flexibilitate ca statele cu excedent să poată să își facă o politică mai de expansiune și statele uh, cu deficit o politică de contragere. Mai este apoi și problema credibilității. Uh, date fiind problemele care ne confruntăm în legătură cu procentul din PIB, există această regulă de 30% care implică o politică fiscală foarte strictă. Ați spus și dumneavoastră că sunt calcule, uh, le-ați primit în documentul tehnic. În următorii 30 de ani sau 20 de ani, uh, rata dobânzii ar trebui să se modifice. Italia, de exemplu, să aibă o rata dobânzii de 5%, ceea ce este total nerealist pentru niciun guvern viitor. Și lipsa de credibilitate este importantă. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul profesor Horn. Domnul Lambert a întrebat despre cum se repartizează sarcinile când e vorba de excesul balanțelor. Ce, făcea, ce ar putea să facă Fondul Monetar European este exact aceasta, dar există și alte căi. De exemplu, repartizarea sarcinilor între institute de supraveghere a evoluțiilor, de identificare a problemelor pe care le creează unii în perioade de criză și aceasta ar putea, de exemplu, să fie o soluție rațională la o repartizare a sarcinilor. Au uh, mai întrebat uh, câțiva colegi în legătură cu sugestia Comisiei de reducere a datoriei vorbim de o problemă economică, însă nu de o problemă mecanică. Aceasta înseamnă că trebuie să fim flexibili, pentru că altfel, dacă facem acest lucru numai într-o manieră mecanică, se va întâmpla exact ceea ce a spus colegul nostru și anume că vom avea o restrângere fiscală a zonei euro mult prea consistentă. După cum am văzut în timpul crizei din 2009, când toate țările au creat pachete de stimulare, atunci uh, multiplicatorii fiscali s-au dublat datorită acestei acțiuni față de o acțiune individuală a țărilor. Dacă toată lumea începe în același timp o astfel de construcție fiscală, ar fi fost la fel. Probabil că însă, chiar așa acționând împreună, acțiunea ar fost dublă decât dacă s-ar fi concertat și ar fi lucrat fiecare pentru el. Deci, este nevoie de o abordare flexibilă, într-adevăr, dar țările precum Grecia, Spania și Irlanda sau Portugalia, care au uh, deficite puternice, trebuie să încerce o cale mai restrictivă. Cu atât mai, mai mult cu cât uh, țările care nu au această problemă trebuie să încerce o expansiune pentru a compensa la nivel european uh, o astfel de restricție fiscală care vine din partea țărilor pe care le-am numit înainte. Iar rata de creștere a zonei euro nu este neapărat atât de bună cum ar trebui să fie în momentul de față, chiar comparată cu rata de creștere a Statelor Unite, unde se plânge multă lume de situația actuală. Fără Germania, previziunile noastre pentru zona euro este de 0,6% anul acesta, foarte aproape de estimările pe care le făcusem ceea ce spune foarte multe despre situație. Nu vom putea să recuperăm uh, nivelul de producție pe care îl aveam înainte de criză. Mai degrabă nu putem să ne permitem atunci, în situația actuală, o construcție fiscală coordonată, poate chiar pe dos. Aceste țări însă care au un surplus trebuie să ia aceste măsuri și nu pot să participe acele țări care au o situație de deficit. Deci, de fapt, recomandarea opusă ar fi mai degrabă potrivită. Nu toate țările trebuie să facă același lucru, nu toate țările trebuie să intre în construcția fiscală, unele trebuie și alte nu trebuie să facă acest lucru. Aceasta ar fi o recomandare politică potrivită pe care eu aș da în momentul de față. S-a pus o întrebare importantă despre independența într-o uniune monetară. Bineînțeles că trebuie să se ia o decizie la un moment dat vom fi obligați să luăm o decizie. Această decizie este dacă vrem să rămânem atât de independenți cum suntem acum în teorie și în practică. Trebuie să punem uh, niște reguli pentru a îndeplini uh, criteriile unei uh, uniuni monetare și cred că trebuie să construim așadar lucrurile așa încât să nu ne regăsim din nou într-o situație de dezechilibru uh, fiscal și economic, așa cum s-a întâmplat până acum. Fie o luăm pe calea unei uniuni politice, renunțând la o oarecare suveranitate și creăm uh, un mecanism de distribuție european, un fel de uniune de transfer prin care se ajunge la un echilibru prin transfer. Eu am o preferință pentru această opțiune, dar cred că nu este neapărat varianta politic cea mai fezabilă în următorii ani. Cu toate acestea vom descoperi probabil uh, în curând că un minim de coordonare este necesar, în sensul că nu avem uh, niciun dumping social, niciun dumping salarial și acesta este acordul pe care ar trebui să-l uh, obținem cu o coordonare minimă, pentru că altfel am avea pericolul de a depăși angajamentele pe care ni le-am propus. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și mulțumesc și vorbitorilor noștri și mulțumesc și profesorului Monti pentru introducerea sa și prezentarea sa cheie. Mulțumesc tuturor deputaților care au avut răbdarea să rămână până la sfârșitul audierii. Am avut, cred eu, o discuție foarte interesantă. Bineînțeles că avem prezentările și înscris, ele vor fi trimise pe e-mail, astfel încât toată lumea să le aibă la dosar. Vreau să vă mulțumesc așadar încă o dată și se încheie audierea mai devreme.